Colleagues, sorry. We are not. Dragi colegi, îmi pare rău. Prezența nu este cea optimă, dar cei mai buni dintre noi au reușit să ajungă. Și printre aceștia se numără un singur socialist, Dar mă îngrijorează prezența celor doi colegi de la GUE. Doamnelor și domnilor, lăsând gluma deoparte, trebuie să începem. Și acum vom primi informații despre două summituri foarte importante, cel cu Japonia, cu care cred că urmează să începem negocieri pentru încheierea unui acord de liber schimb, și cu China, Doresc să-i mulțumesc lui David O'Sullivan pentru prezență și David, ai cuvântul, nu știu, le tratăm împreună aceste două subiecte. Cred că există o legătură între cele două state. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Într-adevăr, această lună a fost una foarte ocupată pentru agenda asiatică. Am, avut, am participat la trei summituri, primul uh, la începutul lunii noiembrie cu Taiwanul și apoi cu Japonia și cu China săptămâna trecută și în plus a existat o întâlnire a ministrilor de, exter- de externe ASEAN la New Delhi tocmai pentru a pregăti summitul la care va, uh, va între UE și ASEAN la care va, care va fi prezidat de Italia anul viitor. Vă aduc aminte puțin contextul. Inițial, această întâlnire fusese prevăzută să aibă loc în martie acest an. Din păcate, a izbucnit criza cipriotă exact în, acest, în acel moment și um, summitul a trebuit uh, anulat și punctul principal al summitului respectiv urma să fie demararea negocierilor pentru încheierea unui acord cadru, ceea ce japonezii numesc un parteneriat uh, strategic și un uh, acord de liber schimb numit de partenerii noștri uh, japonezi un acord de parteneriat economic. Totuși, aceste negocieri au uh, început după 25 martie, însă aceasta a fost prima ocazie pentru cele două președinții pentru a discuta cu primul ministru Abe ținând cont de faptul că poziția sa politică fusese consolidată după alegerile pentru Camera Superioară din Japonia din iulie. Cred că a fost un uh, summit obișnuit, nu a durat foarte mult, cred că doar uh, o oră de întâlnire oficială urmată de o cină oficială și primul ministru Abe a profitat de această ocazie pentru a căuta sprijinul Uniunii Europene în revigorarea economiei japoneză și în consolidarea acesteia. Această întâlnire a reprezentat un uh, imbolt pentru negocierile legate de acordul de liber schimb și s-au uh, înregistrat câteva progrese din punct de vedere al cooperării sectoriale. În plus, am avut un schimb de opinii legat, legat de aspecte de securitate, inclusiv uh, dispute teritoriale din uh, Um, Orientul uh, îndepărtat. De asemenea, am discutat de asemenea, de asemenea despre reducerea uh, emisiilor uh, de dioxid de carbon în contextul celor care s-au discutat la întâlnirea părților de la Varsovia. Primul ministru ne-a, ne, -a, prezentat noua sa viziune economică spunând că infuzia de capital uh, operată de Banca Japoniei a readus pe picioare economia japoneză, dar este nevoie de reformi economice. În acest context trebuie înțeles relațiile cu Uniunea Europeană pentru a consolida macroeconomia din uh, Japonia. Noi am salutat politicile primului ministru Abe, dar am insistat asupra rolului cheie jucat de reformele structurale, care cred că trebuie să fie puse în aplicare cât mai repede de noul guvern, care să sperăm că se va bucura de o stabilitate relativă pentru următorii câțiva ani Președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, a tras atenția asupra faptului că a avut întâlniri cu șapte prim-ministri japonezi în ultimii ani, lucru care nu a ușurat deloc uh, discuțiile din punctul de vedere al uh, securității. Domnul Abe a, a explicat visiunea sa despre Japonia în rolul de contribuitor la asigurarea uh, păcii Uh, Japonia lucrează la o nouă politică națională de securitate, își revizuiește orientările generale în acest punct de vedere și o reinterpretare constituțională care ar permite Japoniei dreptul de a se autoapăra. Salutăm perspectiva unei contribuiri mai active a Japoniei la asigurarea păcii regionale și globale și ne-am exprimat dorința de a conlucra mai îndeaproape cu Japonia din acest punct de vedere, dar uh, am atras atenția asupra importanței uh, ținerii cont de sensibilitățile vecinilor pentru uh, Japonia. Cred că toți partenerii trebuie să își explice foarte bine intențiile, tocmai pentru că acestea să nu fie greșit interpretate. Ne-am uh, exprimat și noi interesul pentru a contribui la siguranța din zona asiatică am uh, fost de acord să lansăm un dialog pe marginea uh, securității cibernetice și asupra politicii spațiale. Ne-am dorit uh, inițierea unor negoci- negocierilor pentru acordul de liber schimb și pentru acord cadru de parteneriat. Pentru ca primul acord de liber schimb să aibă succes, cred că ar trebui să înregistrăm progrese solide pe marginea lucrurilor regăsite în foia de parcurs redactată în aprilie acest an. Există acolo o clauză de specială prevăzută și este foarte important să registrăm progrese, mai ales când vine vorba de barierele non-tarifare, dar mai ales uh, și în ceea ce privește elementele decise pe marginea achizițiilor uh, publice. Primul ministru Abe a indicat faptul că Japonia dorește să încheie acest acord până la sfârșitul 2014 și că nu își dorește o legătură explicită între, între acordul politic și acordul economic și de asemenea și-a exprimat uh, opoziția vis-a-vis -vis de clauzele politice care urmează să se regăsească în acordul economic. Este o temă recurentă și în uh, contextul uh, tratativelor purtate cu Canada, de exemplu, și cu Noua Zeelandă, toți partenerii aceștia au spus că nu sunt fericiți de cererile noastre din acest punct de vedere. Argumentele lor spun că această abordare nu este aliniată cu împărtășirea acelorași uh, valori și cu respectul drepturilor omului și ne cer să ne regândim poziția. Și noi am explicat care sunt motivele pentru poziția noastră. Cred că dacă partenerii noștri sunt de acord cu acest lucru, atunci, uh, într-adevăr, putem crea anumite legături politice, dar nu cred că argumentele noastre au fost uh, atât de puternice încât să convingă deja uh, Japonia. Am discutat de asemenea sectorul energetic, siguranța nucleară, gestiunea catastrofelor, și am ajuns la un acord conform căruia ambele părți trebuie să colaboreze mai bine, mai ales în contextul programului de cercetare Orizontul 2020. Pe parcursul dineului am discutat mai multe aspecte de securitate legate de China, Marea Chinei și arhitectura regională, discutând ceea ce se întâmplă în Corea de Nord, în Myanmar, dar chiar și în Africa. Primul ministru Abe și-a exprimat îngrijorarea legată de tensiunile tot mai uh, sporite din zona asiatică. Este vorba de inițiativele venite din partea Chinei, care urmează să schimbe status quo-ul regional și care sunt considerate de Japonia ca fiind o amenințare la pacea, uh, la pacea regională. Um, luând notă de faptul că Uniunea Europeană nu are intenția de a ridica embargoul de arme um, asupra Chinei, totuși cred că acest punct trebuie monitorizat în continuare. Am, am, am afirmat și noi că vom uh, purta un dialog cu China din acest punct de vedere și chiar am inițiat acest dialog după, după întâlnirea cu partenerii din Japonia de asemenea, relațiile cu Iranul au fost foarte importante și știm foarte bine că implica, implicarea Japoniei a contribuit la încheierea acordului de la Geneva, pe care îl cunoaștem acum foarte bine. Um, în legătură cu schimbările climatice acum, Am înțeles dificultățile cu care se confruntă Japonia ca urmare a cutremurului din 2011 și ca urmare a opririi centralelor atomice. Cu toate acestea, am subliniat cât de important este ca Japonia să fie de acord cu un rezultat ambițios al negocierilor internaționale. Am subliniat că ne dorim un acord cât mai ambițios uh, în anul 2015. În momentul respectiv, uh, Um, summitul de la Varsovia se desfășura în continuare și știm acum care sunt uh, rezultatele. Pe lângă acest uh, summit, cei doi președinți s-au întâlnit cu guvern, guvernatorul Băncii Japoniei, cu uh, lideri uh, din domeniul uh, de afaceri. Cei doi președinți au fost însoțiți de comisarul de Gucht, care a participat la o serie de întâlniri la nivel de ministri în contextul, mai ales în contextul negocierilor de liber schimb. Pe scurt, domnule președinte, acestea sunt lucrurile care au fost discutate la Tokyo. În uh, general, consider că a fost un summit foarte util, mai ales pentru că au fost impulsionate negocierile. Au uh, urmat uh, discuții, urmează să fie organizate discuții în prima jumătate a anului viitor și, foarte important, va fi momentul aprilie 2014, când va fi, va fi revizuită situația negocierii acordului de liber schimb. Deci, cred că și anul viitor va fi unul important în evoluția relațiilor noastre cu Japonia. Și acum, dacă sunteți de acord, aș trece la China. Desigur a fost vorba de al 16-lea summit Uniunea Europeană China și a 10-a aniversare a parteneriatului strategic între Uniunea Europeană și China și prima oportunitate pentru cei de președinți de a se întâlni cu nou leadership uh, din China, chiar dacă au avut loc uh, întâlniri separate înainte, președintele Ping Uh, ne-a adus aminte că în 2010 a vizitat Bruselul, ocazie cu care l-a întâlnit pe președintele Van Rompuy, care pe atunci era prim-ministru, s-a întâlnit pe de altă parte și cu președintele Comisiei Europene, cu domnul Barroso. Întâlnirea a avut loc după plenara Partidului uh, Comunist din China, ocazie cu care au fost luate decizii importante legate de viitorul reformelor din China. Dreptul mare a fost o ocazie foarte utilă pentru a avea un dialog, a purta discuții cu noi lideri din China și a înțelege care este direcția în care aceștia doresc ca China să se îndrepte. Înaintea summitului au avut loc, a avut loc o întâlnire și un dineu organizat de președintele Xi Jinping. De fapt, la această întâlnire a, participat uh, și primul ministru și întâlnirea respectivă, dar și dineul au depășit orarul inițial prevăzut pentru ele și cred că mesajul cel mai important care trebuie reținut uh, în urma acestor întâlniri este că există un stil diferit între prim-ministru și președintele uh, Chinei. Cred că există mai multă un grad mai mare de spontaneitate, să respectă mai uh, puțin uh, protocolul și știți foarte bine cât de important este în general protocolul în uh, țările din Asia în general, dar a avut loc un dialog mult mai spontan cu o încredere de sine mult mai pronunțată dar în același timp diferitele puncte discutate au fost gestionate într-un mod foarte pronunțat, un lucru care nu se întâlnește întotdeauna în contextul acestor summituri. Din punctul de vedere al obiectivelor, cred că am reușit să stabilim un ton pozitiv pentru următoarea etapă a relațiilor noastre. Am uh, reușit să adoptăm un plan strategic uh, cu perspectiva anului 2020 Există și o clauză anuală de revizuire. Cred că nu este niciun secret faptul că negocierile au fost foarte dificile pentru că imaginea spontană, prietenoasă a liderilor nu s-au oglindit în atitudinea experților în cadrul negocierilor concrete, dar până la urmă documentul pe care l-am obținut cred că este unul uh, bun și reprezintă o bază pentru a putea continua Um, relațiile noastre următorii ani. De exemplu, am uh, hotărât demararea negocierilor pentru un acord de investiții bilaterale. De asemenea, am decis să creionăm noi zone de cooperare când vine vorba de dezvoltare durabilă și să permitem mai multe schimburi interpersonale. Însă am întâmpinat dificultăți când a fost vorba de progresarea pe marginea temei vizelor și a fluxurilor uh, migratorii. A fost uh, imposibil să stabilim o legătură între negocierile privind acceptarea de viză pentru cei care au un pașaport diplomatic și era un acord de reprimire, așa cum ne dorisem de la bun început, Vom continua dialogul cu China din acest punct de vedere, însă consider că pe marginea acestui dosar mai avem foarte mult de făcut. Cei doi președinți și-au exprimat îngrijorările legate de uh, problemele existente în domeniul respectării drepturilor omului. Au fost recunoscute progresele registrate în domeniul economic și, al, uh, și social, dar uh, s-a subliniat în același timp importanța respectării uh, drepturilor minorităților. Uh, continu, vom continua acest dialog pe marginea drepturilor omului cu China și vom încerca să vedem care vor fi cele mai bune modalități de a îmbunătăți acest uh, dialog. Cred că uh, în urma vizitei domnului Lambrinidis, reprezentantul Uniunii Europene pentru drepturile omului din uh, septembrie, am avut ocazia de a dinamiza puțin mai mult acest dialog, care deseori um, arăta ca un schimb static de opinii între cele două părți și ne dorim, desigur, ca discuțiile să fie mult mai puternice. Am discutat de asemenea evoluțiile interne, um, schimburile comerciale, de asemenea subiecte internaționale, în mod inevitabil am discutat despre Iran, despre uh, Siria, despre situația din Marea Chinei de Sud și de Est și aș dori să spun că China consideră că disputele teritoriale din Marea Chinei de Est sunt dispute bilaterale care trebuie rezolvate între părțile implicate și nu pe plan interna- internațional. Vă puteți imagina că noi am exprimat care este poziția noastră spunând că avem un interes în uh, toate, în toate aceste subiecte. Ne interesează pacea regională, respectarea rutelor maritime, dar că nu luăm uh, partea niciunei uh, tabere când vine vorba de dispute teritoriale, ci cerem părților implicate să evite tensiuni și să încerce să găsească o soluție, mai ales, uh, de exemplu, când vine vorba de redactarea ASEAN împreună cu China unui posibil cod de conduită. După cum am spus, discutarea orizontului 2020 a fost, a fost destul de dificilă. Um, a trebuit să mai schimbăm unele comentarii, unele teze până în ultimul uh, moment, dar am reușit până la urmă să ajungem la un acord. Dar, în general, după cum am spus, uh, cred că am obținut un pachet deschis, însă după cum spune domnul Barroso, este un document uh, viu care se va uh, schimba după uh, summiturile care urmează. De asemenea, am obținut să um, obținem o referință făcută la uh, participarea Uniunii Europene la summitul uh, țărilor ASEAN, deși China insistă asupra importanței acordului din partea tuturor uh, părților. Din punctul uh, de vedere al uh, securității, am subliniat importanța implicării Chinei, de exemplu, mai mult în combaterea pirateriei și am analizat oportunitatea organizării unui exercițiu maritim comun pentru a combate pirateria anul viitor. Cam atât aș dori să spun în legătură cu summitul UE-China am uh, dorit să discutăm un, să deschidem un dialog pe marginea statului de drept. Nu am reușit să obținem un asemenea dialog, deși în mod uh, interesant acest aspect este menționat în urma uh, Congresului Partidului, dar se face referire la cooperarea din punct de vedere al elementelor legale și juridice care reprezintă o portiță de deschidere din acest punct de vedere. Apoi, din punctul de vedere al uh, cooperării culturale, turismului durabil și aceste aspecte au fost uh, atinse. Există și alte rezultate obținute la acest uh, summit, de exemplu un acord cuprinzător când vine vorba de indicațiile geografice, lansarea unei inițiative Uniunea Europeană-China pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și, în plus, um, a fost organizat un uh, forum de parteneriat la care au participat foarte mulți uh, primari din Uniunea Europeană și din China și s-a stabilit de asemenea un uh, dialog anual. Au fost semnate mai multe acorduri, un acord administrativ uh, referitor la gestionarea proprietății intelectuale, un acord referitor la securitatea energetică, acorduri referitoare la sectorul agricol. Deci uh, au fost două zile foarte bogate. Um, evenimentele oficiale au fost uh, însoțite în paralel de diferite alte foruri unde s-au, s-au discutat alte aspecte și cred că comem- comemorarea a 10 ani a conferinței între Uniunea Europeană și China a fost marcată foarte bine. Există în continuare probleme legate, de exemplu, de respectarea drepturilor omului, dar trebuie să recunosc că atmosfera generală a fost una pozitivă și constructivă și diferit, diferitele um, diferențe, diferențe pot fi depășite, mai ales când vine vorba de uh, dezvoltarea durabilă, de provocarea cu care se confruntă China când vine vorba de dezvoltarea zonelor urbane. Aici China ar putea profita foarte mult de expertiza europeană. Da, cam atât doream să spun, domnule președinte, și vă stau acum la dispoziție pentru răspunsuri mai detaliate sau pentru a răspunde la orice întrebare pe care o puteți avea. Domnul Sala Franca. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare foarte interesantă. Aș dori să știu dacă Serviciul European de Acțiune Externă a ținut seama de deciziile luate în uh, urma noului, instaurării unui nou peisaj politic în China. Este vorba de uh, politica referitoare la un singur uh, copil, politica referitoare la lagărele de muncă de reeducare, pentru că, cel puțin și în plus din punct de vedere economic, se pare că se dorește o descentralizare sau cel puțin o reducere a influențelor ministerelor, pentru că multe, multe decizii nu vor mai fi luate de stat. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în acest punct de vedere, domnule Osalion. Cred pentru că nu trebuie să uităm că uh, până în 2020 uh, China își propune dublarea PIB-ului și dublarea PIB-ului pe cap de locuitor. Apoi, un alt aspect pe care l-ați amintit și dumneavoastră în uh, prezentarea dumneavoastră se leagă de negocierile cu Canada în uh, Parlamentul European. vor discuta în uh, curând raportul doamnei uh, Iegle și împreună cu domnul Peterle vom discuta raportul privind Japonia. Astăzi uh, suntem vizitați de congresmeni americani, ocazie cu care vom discuta vestitul tratat de parteneriat cu Statele Unite ale Americii. Și aș dori să știu ce se întâmplă cu această clauză privind democrația. Cum consideră Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă că putem rezolva această problemă? Cred că poate ar trebui să explicăm partenerilor noștri că această clauză democratică este parte din toate acordurile semnate de noi Și aș dori să vă întreb cum considerați că se vor desfășura lucrurile, pentru că, de exemplu, în acordul cu Statele Unite ale Americii, se pare că a fost găsită o soluție foarte creativă. Datorită faptului că se va ține seama de principiile fundamentale pe baza cărora funcționează uh, sistemele democratice ale celor doi uh, parteneri. Eu consider că o clauză democratică nu ar trebui să reprezintă o, o problemă pentru aceste state, care de altfel sunt state cu sisteme democratice. Mulțumesc, domnul Tenok. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ești din nou alături de noi, David. Desigur, aceste întâlniri au avut o importanță majoră strategică și am câteva întrebări. În primul rând, relația Uniunea Europeană și Japonia și ideea încheierii unui acord de liber schimb. Aș dori să înțeleg care este rolul unui asemenea acord uh, în contextul unui uh, parteneriat transpacific și încadrarea în uh, NAFTA și TTIP. Eu îmi închipui relații care să acopere Canada, can, întregul uh, cantin, uh, continent uh, american și să treacă dincolo de Pacific, incluzând Japonia și așa mai departe. Aceasta este oare viziunea de viitor a, a Comisiei Euro, Europene și apoi, într-adevăr, funcționează economia prin ministru Abe pentru revigorarea economiei japoneze și apoi ce se întâmplă cu relațiile între, între Japonia și China, pentru că în urmă cu câțiva ani existau tentativele unor apropieri, însă relațiile s-au răcit în ultima perioadă și am uh, înțeles că China dorește să revină la controlul spațiului aerian uh, asupra unor insule din zona respectivă. Aș dori să știu care a fost uh, reacția Uniunii Europene dacă Cathy Ashton a emis vreo declarație publică, pentru că Dacă se ajunge la un conflict între aceste două mari puteri, acest conflict va avea consecințe nu doar pentru regiunea Orientului îndepărtat, ci pentru întreaga planetă. Eu uh, prezidez grupul de lucru în care discu- discută relațiile cu Taiwanul. Republica Populară Chineză se pare că acum dorește să își uh, impună uh, mai puternic uh, pretențiile teritoriale în Marea Chinei. Știm ce s-a întâmplat anul trecut cu vis-a-vis -vis de, de Filipina, știm care este atitudinea față de Taiwan și față de uh, Vietnam. Dumneavoastră ați menționat ASEAN și ideea de a redacta un cod de conduită. Uh, și am uh, înțeles că există un plan concret din acest punct de vedere, dar care nu este unul foarte solid. Apoi, aș dori să vă întreb un alt lucru. Regatul Unit a anunțat că, va, că încearcă să simplifice um, regimul de, de viză pentru China. Aș dori să știu dacă Comisia Europeană se va implica în acest proces sau doar Regatul Unit uh, va, va recurge la aceste, la aceste măsuri, pentru că, de exemplu, tot mai puțin turiști se îndreaptă înspre Londra și tot mai mulți înspre Roma și Paris. Deci, poate există o explicație în diferența față de, față de sistemul Schengen, dar uh, poate ar fi o idee dacă obții o viză deja pentru spațiul Schengen să poți intra mult mai ușor în uh, Regatul Unit. A voiceless chairman. I'm I'm very impressed by that. There's an empty chair. An empty chair. I'll address the empty chair. <laughs> nu, nu este nimeni în uh, scaunul președintelui. Domnule Cucan, vă mulțumesc. Domnule Salim, vă mulțumesc pentru că ați uh, venit. Mă bucură faptul că am aflat mai multe informații despre ceea ce se întâmplă în relațiile cu Japonia și China. Două aspecte particulare legate de Japonia. În primul rând, aș dori să vă întreb care este situația legată de uh, relațiile Japoniei cu Corea de Nord. Și apoi, cred că ar trebui să discutăm accidentele nucleare din Japonia și care sunt implicațiile pentru regiunea respectivă. Din punctul de vedere al Chinei, cred că există două aspecte care ar trebui abortată în mod continuu. În primul rând, poziția regretabilă a Chinei în, la ONU, la Consiliul de Securitate, vis-a-vis -vis de Siria, mă întreb dacă aici am putea exercităm, să exercităm mai multe presiuni. Eu consider că situația actuală din Siria se explică prin refuzul Rusiei și Chinei de a-și asuma responsabilitățile care derivă din funcția de membri ai Consiliului de Securitate. În al doilea rând, am văzut că China s-a implicat foarte mult pe continentul african, unde susține, fără nicio condiție, uh, dictaturi, tocmai pentru că acest lucru este în interesul uh, Chinei. Desigur, China este liberă să întrețină relații comerciale cu cine dorește, așa cum face și Uniunea Europeană, dar există totuși unele implicații legate de relațiile cu anumite guverne și cu comportamentele anumitor guverne. Vă mulțumesc, da cuvântul domnului Milian, Milan Mon. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult uh, pentru că mi-a dat cuvântul, domnule președinte. Așadar, mulțumesc, domnule Ivan pentru această informare foarte interesantă. Aș fi avut câteva întrebări, de fapt, uh, pe care însă le-a pus colegul meu. Vreau să știu, de exemplu, pentru că am citit și eu despre acest lucru, care este relația între cele două țări acum după ce au avut loc aceste două summituri? Am auzit că au existat tensiuni suplimentare, mai ales în ceea ce privește controlele, noi uh, insulele și așa mai departe. Altceva, apoi Japonia și uh, China s-au arătat interesate de negocierile cu Statele Unite? E interesant pentru ele sau nu? Și o a treia întrebare, chinezii și japonezii evaluează și procesul de reformă din, Un- din Uniunea Europeană și vreau să vă întreb care este părerea lor despre energia uh, la noi în uh, Uniunea Europeană, despre cum se gestionează acest subiect. Credeți că există interes uh, pentru schimbările în domeniul energetic din Uniunea Europeană? Mulțumesc un alt uh, vorbitor, domnul Scholz, acum. Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și domnului Sullivan pentru această informare foarte cuprinzătoare. Am trei întrebări uh, scurte. Ați menționat acea energie, cooperare energetică pe clastere și vreau să vă întreb dacă aceasta joacă un rol important și dacă puteți să ne dați mai multe informații cu privire la ambele părți, în cooperarea, uh, deci cooperarea între cele două părți uh, și mai ales în vederea iernii. Știm că acum se apropie iarna și deci situația este foarte dificilă. Vreau să știu ce înseamnă această cooperare pe clastere concret. Și în ceea ce privește actorii implicați uh, din Uniunea Europeană în China. Apoi o a doua întrebare cu privire la cea de-a noua conferință a OMC în care urmează să se vorbească despre relații multilaterale comerciale. Vreau să vă întreb în ajunul acestei conferințe dacă au existat uh, alte posibilități de uh, cooperare explorate în cadrul acestui summit și o altă întrebare cu privire la problema NSA-ului și rolului NSA-ului în cadrul negocierilor uh, în acest summit, dacă s-a menționat această problemă la summit și în acest context controlul mondial al uh, diferitelor activități, activitatea germano-braziliană în cadrul ONG, OMC și rezoluția cu privire la sfera privată a ONU și care este posibilitatea de a include și alte țări pentru a aborda, ai coopta pentru această abordare. Mulțumesc, nu mai există nicio altă dorință, așa că îi dau cuvântul domnului Domnului Severin, mulțumesc foarte mult, domnule Salivan, pentru prezentarea dumneavoastră. Da, vă pun o întrebare foarte scurtă. Se pare că partea chineză este destul de îngrijorată și are foarte multe întrebări cu privire la sensul și consecințele uh, eforturilor noastre de um, parteneriat privind investiția. Aș vrea să știu care este, deci, um, concluzia acestor discuții după summit și care este evaluarea dumneavoastră cu privire la îngrijorările Chinei și care ar putea să fie răspunsul nostru la aceste îngrijorări exprimate de China. Mulțumesc! Cam atât am mai avut ca întrebări, văd. Așa că îi dau cuvântul înapoi domnului O'Sullivan, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult tuturor deputaților pentru această rundă de întrebări foarte complexă, voi încerca să răspund cât mai uh, complex și eu. În ceea ce privește întrebarea menționată de către domnul Milan Mon cu privire la economia europeană, poate mi-ar fi mai bine să încep cu acest punct, pentru că atât președintele Rompoi și președintele Barroso au încercat să explice la aceste summit cum este situația, care este situația economică în Europa, prezentând un mesaj destul de strict, sever, Uh, despre câteva îmbunătățiri modeste, câteva dorințe puternice de uh, creștere și o încercare de a uh, depăși provocările care nu trebuie subestimate în ceea ce privește economia europeană. Ambii au spus că ceea ce este foarte frapant și același lucru se poate vedea în ambele summituri este că nu mai există o îngrijorare evidentă față de situația economică din Europa, care fusese prezentă acum un an sau doi ani. Există, deci, într-un fel, o atitudine prin care comunitatea internațională a acceptat că Europa a făcut foarte multe pentru a-și gestiona criza prin care a trecut și că se, suntem totuși pe calea cea bună. Există foarte multe provocări în continuare, bineînțeles, uh, a existat um, însă mult mai puține tendințe de asigurare și liniștire, uh, mesaje de uh, re, de liniștire cu privire la situația economică din Europa. Deci Europa totuși a făcut progrese în ultimii doi ani, a reușit să rezolve majoritatea punctelor importante pentru a putea aborda această criză și se află acum, după părerea mea, într-o poziție mult mai bună ca înainte. În ceea ce privește întrebarea domnului Salafranca cu privire la reformele, studiem în continuare această posibilitate, dar nu vrem să trecem la concluzii imediate în legătură cu acest document, pentru că nimic nu este neapărat așa cum este notat în document. Însă e foarte interesant să citim concluziile, mai ales mesajul către China, care a fost uh, cel de reformă destul de puternică și mm, de aspecte care țin de drepturile omului, politica față de copii, uh, abolirea unor uh, practici care nu erau acceptabile în domeniul educației, mobilitate și președintele a vorbit despre provocările trecerii de la o comunitate rurală la comunitatea urbană, dorința Chinei ca această tranziție să se întâmple într-un fel care să nu ducă la un uh, strat de persoane sărace în zonele urbane, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în anumite părți ale Americii Latine. Cred, deci, că există, în mod evident, uh, o nouă tendință care consideră că există o relansare în China din punct de vedere economic. Unul din cele mai interesante chestiuni a fost uh, cel cu privire, cea cu privire la întreprinderile chineze și economia chineză. Deci uh, acum prelucrăm toate aceste informații și vom uh, aștepta să vedem cam care este apoi consecința concretă a acestora, deci implementarea lor. Dar mesajul pe care l-am transmis și a fost transmis este că acest pachet de reforme este într-adevăr uh, important, poate să facă față provocărilor de tranziție la, um, parte, la o viață urbană, de la viața rurală, de asemenea și o bună gestiune a părților subdezvoltate din vestul Chinei. Există, deci, un, este un pachet destul de amplu, putem fi de acord cu majoritatea măsurilor. Din păcate, însă, reformele politice nu sunt prea impresionante, nu există nicio dovadă concretă că ar exista o intenție de uh, a face o schimbare dramatică în situația politică. Deci va trebui să așteptăm totuși să vedem uh, cum arată lucrurile pe viitor. M-ați întrebat și uh, despre clauzele esențiale. Nu am un răspuns uh, foarte clar la această întrebare. Știți că avem un mandat puternic care ne permite să insistăm asupra clauzelor politice în acordurile noastre și să creăm o legătură între acordul politic și orice formă de acord sectorial sau comercial. Știm care sunt motivele pentru care dorim să transmitem acest semnal puternic. Orice acord sectorial la care se ajunge trebuie să aibă și o condiție politică în legătură cu situația din China, pentru că există multe situații în care nu se respecte drepturile omului și trebuie impusă această condiționalitate politică pentru ca să putem suspenda acordul după aceea. Cred că este foarte clar și trebuie să fim foarte direcți că o mare parte din partenerii, o, mulți parteneri ai noștri consideră că astfel de clauze sunt foarte jignitoare. Am încercat să le explicăm că sunt clauze reciproce, că și noi ne luăm aceleași angajamente și responsabilități dar ei văd aceasta ca o mișcare nepotrivită. Am încercat să le explicăm de asemenea că pentru noi provocarea este că dacă facem excepții de la această regulă, s-ar putea să devină foarte dificil apoi să punem ștacheta undeva uh, pe viitor, pentru că anumite țări cu care discuția aceasta este evidentă, um, vor merge înainte și cu altele va fi mai dificil să stabilim uh, cadrul. Însă, ca să fim foarte sinceri, nu am găsit încă niciun manieră prin care să putem să-i convingem pe partenerii noștri că această abordare este una pozitivă. Explorăm posibilități de a formula aceste condiții pentru a vedea cum am putea să ne salvăm din această situație printr-o formulare fericită, cum se întâmplă în momentul de față cu Canada, care probabil urmează să fie primul caz de negociere comercială de succes cu un acord politic la mijloc, însă fără să avem o, un acord pe clauzele politice. Trebuie să facem un inventar al situației însă. Nu am abandonat însă cu totul uh, speranța că vom găsi un limbaj comun care să poată să um, rezolve această problemă aproape de nerezolvat. Dar va trebui să mai discutăm despre aceasta. Acum, în ceea ce privește comerțul, uh, mai ales în ceea ce privește acesta, în ambele cazuri, atât cu Japonia cât și cu China, trebuie spus că nu a fost menționat uh, nu au fost menționate clauze care să fi fost problematice. Japonia a subliniat faptul că s-a angajat uh, față de parteneriatul transatlantic, transpacific, îmi cer scuze, care nu ar, este legat de condiții impuse Uniunii Europeană și nu este în niciun caz în, nu se va face în schimbul altui acord, ci este complementar. Um, domnul Tenăc m-a întrebat ceva la care pot răspunde, de fel și domnul Scholz m-a întrebat ceva despre OMC. Se pare că, da, vom ajunge la o rezultat pozitiv, cred eu, la conferința de la Bali, care va aduce un rezultat pozitiv și pentru agenda de la Doha. Toată lumea poate fi de acord că rezultatele multilaterale sunt întotdeauna cele mai bune atunci când pot fi obținute. Dar suntem, din păcate, mult de, mai departe de nivelurile pe care ni le-am fi dorit pentru un acord profund și cuprinzător în ceea ce privește comer comerțul. Aveți dreptate, domnule Tanăc, dacă țările uh, Asia-Pacific uh, ajung la un acord uh, noi avem un acord de liber schimb cu Mexicul, avem un acord de liber schimb cu Canada și cu Statele Unite. Toate acestea totuși încep să ia contur și sper de aceea ca la un moment dat să putem să ne întoarcem la Geneva și să încercăm să vedem cum poate fi găsit un cadru multilateral pentru toate aceste acorduri, astfel încât beneficiile să poată să revină majorității. Cam aici stăm în această chestiune. În ceea ce privește relațiile noastre din regiune, Cred că sunt relații dificile, sunt probleme multiple, de dispute teritoriale, de mm, impresia că istoria nu a fost întotdeauna justă cu toate regiunile și ceea ce aș vrea eu să specific este că există în Asia o regiune care face progrese foarte mari din punct de vedere economic, care face progrese mari și de penetrare sau interpenetrare și interdependență economică, dar care în continuare se află într-o situație de securitate destul de fragilă. E vorba de o situație pentru care însă eu sunt un optimist mai degrabă, cred că lucrurile se vor îmbunătăți, dar aici e vorba de un domeniu în care tensiunile care nu sunt bine gestionate s-ar putea să se transforme în confruntări. Știm de fapt din istoria tragică a Europei cum uh, aceste situații pot uh, să se escaladeze foarte repede pot să escaleze foarte repede. Cred că foarte multă lume are încredere însă în această arhitectură care ar putea să permită un cadru și ar putea tocmai să găsească un, o ieșire diplomatică de la astfel de tensiuni pentru ca să nu se ajungă la o confruntare bilaterală însă momentan uh, relațiile dintre Coreea și Japonia nu sunt foarte bune, există multe tensiuni pe multe părți, multe tensiuni și între Japonia și China și, bineînțeles, și uh, există tensiuni și între China și țări din Asia de Sud-Est. ASEANul oferă un cadru important, este o susținere puternică pentru politica din regiune și sperăm ca și China și ASEANul să poată să se pună de acord pe un cod de conduită care să fie parte dintr-o arhitectură de securitate mai complexă. Domnule Tenăc, V-ați referit și la chestiunea vizelor. Sincer, eu nu știu exact în practică cum se va gestiona această problemă, în orice caz, dacă îmi permiteți o opinie personală, cel mai bine ar fi ca Marea Britanie și Irlanda să intre în Schengen, pentru că atunci n-ar trebui să-mi car tot timpul pașaportul după mine când mă duc acasă, care este un singurul loc în care am nevoie de pașaport și, sigur, ar simplifica lucrurile. Ar fi foarte bine dacă am avea o viză unică pentru toate cele 24 de state membre, însă, având în vedere această problemă, trebuie să se asigure momentan o interoperabilitate între vizele naționale și uh, viza Schengen. Sper că majoritatea, cred că și partenerii noștri își doresc acest lucru, de fapt, uh, foarte puternic. Sir Robert, am vorbit și de problema Japonia-Corea. În ceea ce privește accidentele nucleare, cred că este evident că um, Japonia se confruntă cu o mare provocare în politica energetică, ceea ce se reflectă și, uh, din păcate, în reducerea planurilor pe termen mediu de emisii, pentru că nu se știe exact cum vor putea relansa puternic uh, aceste uh, instalații nucleare pe, de care dispun. Înțelegem uh, situația, dar contăm în continuare pe Japonia în negocierile COP. Sperăm ca această situație să nu reducă angajamentele lor și ambițiile lor la nivel internațional în ceea ce privește mediul. În legătură cu Siria, întotdeauna în discuțiile pe care le-am purtat, am avut senzația că atunci când discutăm despre Siria cu China, suntem de acord cu or, aproape totul, dar în afară de ultima parte când, care vrea să zică că trebuie să facem și ceva. Se spune însă că nu se poate să intervină uh, lumea din exterior, comunitatea internațională, li se pare că nu este posibil. Noi regretăm această atitudine, însă aș vrea să subliniem contribuția constructivă a Chinei la discuțiile din Iran, la negocierile din Iran. Cred că Kate Ashton a spus public faptul că China a fost un partener de valoare în aceste negocieri și a jucat un rol con- constructiv. N-ar fi poate corect să spunem că pe total avem o problemă foarte mare în relațiile cu China, dar într-adevăr pe Siria avem un punct major de discordie și uh, cred că există consecințe umanitare a situației din Siria care sunt tragice, din păcate, și care sunt într-adevăr o sursă de îngrijorare puternică. În ceea ce privește Africa, ne-am pus de acord să avem un dialog pe dezvoltare, am discutat mai multe aspecte pe uh, dezvoltare. Aveți dreptate că există diferite abordări. Trebuie să încercăm să respectăm valorile noastre, drepturile omului și cred că unele din țările din Africa au început să înțeleagă că angajamentul chinez nu vine fără niciun cost suplimentar, ceea ce se va echilibra probabil pe termen lung. Dar eu cred că China va fi în continuare un actor important în țările în curs de dezvoltare, mai ales în Africa, și cu siguranță va trebui să continuăm un dialog cât se poate de constructiv cu ei. În ceea ce privește energia, Poate că am depășit prea mult uh, timpul de vorbire, nu voi mai vorbi prea mult, însă vreau să spun că în pachetul 2020, în acordul cu China, avem un dialog pe energie în care se vorbește mai ales de securitatea energetică la nivel mondial, în care se vorbește despre legislația în domeniul energiei, formulările standard, uh, cooperarea în ceea ce privește tehnologiile de, cu carbon, emisii de carbon redus și îmbunătățirea activității în domeniul Centrului de Energie Curată UE China, care ne încurajează să participăm la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și care oferă de asemenea și posibilitatea de a discutat despre de o continuare a dezvoltării energiei nucleare în cadrul Euratom, în care participă și China. S-a menționat și în final o cooperare sporită în ceea ce privește reglementarea energetică pentru promovarea celor mai bune practici. Iată deci acestea sunt uh, laturile pe care discutăm uh, cu China. Ceea ce ne-ar fi plăcut să obținem în acest summit, dar care din păcate nu a fost favorizat de către chinezi, a fost o creștere verde într-o lume sigură. Simțim că avem foarte multe în comun în acest domeniu de creștere verde, ecologică, chiar și China. Toată lumea care a fost în China, de fapt, trebuie să știe că Beijingul, de exemplu, au probleme foarte mari în ceea ce privește uh, mediul, ceea ce cred eu a fost recunoscut și de către cetățeni care au înțeles că trebuie să facă ceva pentru a limita aceste probleme, ceea ce face parte din programul de care vă vorbeam. Nu s-a menționat în niciun fel chestiunea protecției datelor sau alte chestiuni care țin de acest uh, aspect. Cred că am răspuns uh, pe larg la toate întrebările. Dacă am omis ceva, vă rog să îmi spuneți, eu mai pot completa și bilateral după aceea informațiile. Mulțumesc! Thank you very much. We come now to the next point. Mulțumesc! Trecem la următorul punct schimb de opinii cu, cu SAE-ul. Din păcate, Pierre Vimon și-a anulat această reuniune. A spus la 12.30 că nu va putea veni. Probabil a fost o urgență de n-a putut veni. Deci, aceasta s-ar putea să fie norocul nostru pentru că domnul Sullivan va prelua sarcina domnului Vimo și suntem foarte recunoscători pentru că uh, este aici. Mulțumim și președinției lituaniene pentru că a venit la această reuniune. Și poate că puteți începe dumneavoastră să exprimați propunerile dumneavoastră. Știm cu toții că o serie din uh, hotărârile luate în Parlamentul European pe care le vom continua, de exemplu, cu colegul nostru Gualtieri. Acestea sunt, uh, de asemenea, salutate de către doamna Ashton, însă multe chestiuni sunt trecute în raport deja, însă vedem totuși o lipsă de ambiție pentru ca aceste concluzii foarte pozitive să fie și puse în practică. Și dacă ar fi să așteptăm până când vine noua comisie și noul parlament și noul înalt reprezentant, până când s-au obișnuit cu activitatea lor, toți aceștia s-au mai pierdut încă doi ani și, deci, având în vedere cunoștințele pe care le avem acum, cred că ar trebui ca aceste procese să fie deja lansate, pentru că să avem ceva de câștigat din ele în cei trei ani de când s-a creat acest serviciu s-a avansat foarte mult. Trebuie să vedem întotdeauna paharul pe jumătate plin, dar trebuie să mai lucrăm și la jumătatea goală și cred că ar fi o întârziere inutilă, care ar fi o întârziere de doi ani, de fapt, o cred eu. Dacă s-ar, însă s-ar pune și în aplicare ceea ce s-a hotărât, ar fi foarte bine. Cred că avem nevoie de ceva mai multă ambiție, dacă îmi permite să spun așa, pentru ca să ajungem la această concluzie vedem și că punctele pe care le-am criticat noi până acum, legătura dintre Comisie și Serviciul de Acțiune Externă, ar trebui să fie îmbunătățită. Doamna înalt reprezentant sau înaltul reprezentant va trebui să-și preia și rolul de vicepreședinte al Comisiei mai puternic, pentru ca să-i dea Comisiei impresia că există competențe partajate și nu există concurență între aceste două instituții. Deci trebuie cooperat mai bine este singura cale pe care o putem uh, aborda pentru ca cu, să avem o colaborare cu un altul reprezentant și uh, din partea uh, reprezentantului SAE. E important deci ca acest rol de coordonare să fie preluat de către ambii actori și responsabilitatea să fie simțită foarte clar, pentru că astfel se poate garanta că um, efectele de sinergie pe care le dorim se realizează. Mai există și mai multe întrebări cu, de la, despre centrul de urgențe, uh, EU Emergency Center, Response Center, care au legătură aceste întrebări cu uh, rolul uh, vicepreședintelui și de, care țin și de cum se va continua în această colaborare. Eu cred că trebuie să fie recunoscute anumite erori pentru ca să se poată începe de la zero sau măcar de unde s-a ajuns. Uh, în ceea ce privește această relație. Trebuie folosit, bineînțeles, și tratatul, uh, având în vedere summitul de apărare care va avea loc în decembrie. Important ar fi să lansăm o cooperare structurală, să vedem în ce măsură aceasta se poate lansa. Acestea sunt numai exemple de lucruri pe care trebuie să le vedem în uh, totalitatea lor. Apoi, sunt chestiuni care țin și de structurare, care trebuie rezolvate. Dacă îmi permiteți, am senzația din ce în ce mai mult, exagerând un pic, poate, că funcționarii comunitari sunt cei care oferă armata și reprezentanții statelor naționale oferă alte uh, valori. Se pare că statele membre Uh, cred că 30% dintre uh, funcționarii înalți trebuie să vină de la statele membre. Eu nu cred că așa este împărțirea inițială. Împărțirea inițială ar fi trebuit să fie orizontală. Văd însă că această tendință se um, confirmă, ceea ce duce și la frustrare din cauza uh, funcționarilor de la SAE, pentru că își văd cariera blocată și nu pot avansa în această structură. Acestea sunt uh, întrebări, sunt exemple foarte concrete pe care vi le dau aici, care mie mi se par foarte periculoase. Dacă ne uităm și la negocierea cu bugetul, poate domnul uh, Salafranca ne poate spune ce legătură are aceasta cu bugetul pentru uh, în reprezentanții speciali. Văd cu imire că ei în continuare se plimbă pe la Consiliu. Mă întreb de ce nu se plimbă pe la Serviciul de Acțiune Externă și ce caută în Consiliu. Deci cred că toate aceste probleme ar trebui rezolvate. Și atunci când vorbim despre poziția reprezentantului special și al uh, ambasadorilor UE, care trebuie să se acopere, devine o schizofrenie totală. Și dacă există deci această separare între serviciul de acțiune externă și ambasade, în afară de costurile foarte ridicate, cred că nici nu există o prea bună eficiență. Cam acestea sunt punctele foarte interesante la care am menționat doar probabil unele dintre problemele existente și ne mirăm la toate acestea că nu se iau măsuri, că nu se ajunge la o altă concluzie. Pot să vă promit că Parlamentul este de această părere. În structurile acestea care nu se modifică, Cred că și bugetul ar avea un cuvânt de spus. Aceasta este, toate aceste tendințe cred că sunt împotriva tratatului și sunt și împotriva acordului nostru. Nu vă amintiți că au existat um, obiective obligatorii? Au trebuit, va trebui să ne gândim la instrumente de acțiune dacă aceste obiective sunt pur și simplu încălcate. Serviciul de Acțiune Externă nu este o prelungire a serviciilor naționale. Asta cred că nu s-a înțeles încă până acum, dar mai avem și un alt punct pe care trebuie să îl rezolvăm. E vorba de chestiunea de uh, spirit de echipă. Trebuie să fie posibil ca un uh, funcționar uh, național să se simtă totuși parte din echipa SAE-ului, dacă SAE-ul îl dorește, bineînțeles în momentul de față există o, o atitudine din partea statelor membre că numai ele pot decide când un funcționar poate să, să fie retras din SEAE, ceea ce întotdeauna e un conflict de loialitate. Pentru că cei care sunt responsabili de promovarea funcționarilor sunt cei care uh, așteaptă loialitate din partea respectivului angajat. Și tot să nu uităm că vorbim de oameni aici, vorbim de relații interpersonale, uh, profesionale și uh, cred că această separare, acest divorț uh, nu este foarte bun. Această decizie din partea statelor membre peste capul altora nu este neapărat una bună. Dacă ar fi să existe o altă procedură posibilă prin care să se implice totuși și reprezentanții SEA ar fi bine. Dacă sunt un tânăr funcționar și trebuie să mă întorc în țară, atunci voi transmite mai degrabă ceva ce s-a întâmplat uh, la serviciu în, ceea ce, în activitatea mea profesională, acasă, la mine, guvernului, mai degrabă decât superiorului meu de la SAE. De aceea mi se pare important să se creeze o altă structură în cadrul SAE, pentru că cred că ne este nevoie de ceva mai mult curaj pentru a face ordine pe aici, astfel încât să nu existe toate aceste complicații și bariere pe drum. Suntem foarte, după cum spuneam, uimiți că din nou regăsim aceste probleme în raport. Se spune, da, sunt în raport, dar lăsați-ne în pace. Știu că și doamna înalt reprezentant uh, are colaboratori foarte buni care lucrează excelent, ceea ce am mai văzut din nou și ieri în uh, legătură cu Iranul, într-adevăr, o activitate europeană de mare excepție. N-aș vrea să denigrez ceea ce nu e de denigrat. Doamna înalt reprezentant și colaboratorii săi uh, au, într-adevăr, domnul Helge Schmidt, de exemplu, au făcut un job extraordinar și o impresie foarte bună, dar cred că există chestiuni în care ne-am dorit mai multă ambiție, totuși, în legătură cu sea ul David sau cine dorește să înceapă? Well, with your permission, Chair, perhaps I, I'll, I'll say a few words. Of course, uh, Ambassador um, will also wish to, to comment. Um, Uh, uh, primul rând, vă mulțumim pentru acest prilej pe care ne ați oferit și activitatea desfășurată de Parlamentul European pe marginea acestui dosar din ultimii ani. Uh, toate aceste eforturi nu au trecut neobservate și vă spunem asta cu sinceritate. Ne, ne-a impresionat angajamentul Parlamentului încă de la începutul serviciului, fiindcă lucrurile n-au fost ușoare. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Provocarea a fost uh, mare pentru Cathy Ashton. Este vorba de negocierea, negocierea cadrului, uh, temeiului juridic pentru serviciul care trebuia să sprijine în primul an de mandat uh, și după aceea după aceea supravegherea a, a, definitivă acestei structuri în timp ce, cum spune ea, în, în timp ce pilota avionul, la același timp încerca să rezolve problemele cu aripile și cu motorul, mă rog, um, o metaforă. Deci s-au făcut foarte multe și deci la nivel de politici, așa cum ați spus uh, și dumneavoastră, Iranul este numai cel din urmă exemplu în acest sens. Uh, Cathy a prezentat uh, evaluarea, așa, așa cum solicita decizia înainte de, de vara aceasta, uh, Domnule președinte, dumneavoastră ați spus de mai multe ori acest lucru că, că momentul acestui raport uh, a fost uh, poate grăbit. Poate s-a întâmplat prea devreme, fiindcă ajunge pe biroul uh, oamenilor în momentul în care oamenii așteaptă schimbările instituționale de anul viitor, alegerile Parlamentului European. Uh, nou, o nouă comisie, deci momentul nu este cel mai oportun. Una dintre întrebările la care se gândea toată lumea în momentul în care s-a pregătit această revizuire era uh, o să schimbăm temeiul juridic înainte de schimbările instituționale sau așteptăm să, să aibă loc acestea mai întâi. Iar uh, Acordul la care s-a ajuns este că ar fi greu acum să demarăm un uh, proces de schimbare a temeiului juridic și, bineînțeles, atunci suntem în poziția de a evalua diversele propuneri în această lumină și să vedem cum se poate merge mai departe în cea mai bună măsură. Vreau să mulțumesc președinției lituaniene pentru uh, eforturile uriașe pe care le-a făcut pe acest dosar. Uh, domnul uh, ambasador a avut de patru ori discuția profundată la Coreper pe marginea acestui dosar și și s-au pregătit concluziile Consiliului care sper să fie adoptate la GAER pe data de 17 decembrie. Acum uh, intră în joc uh, mai multe aspecte care se pot face, care intră mandatul în altul reprezentant în ceea ce privește restructurarea organizației și îmbunătățirea productivității, dacă permite să folosesc acest termen, și pe de altă parte chestiuni pe termen mediu care necesită schimbări nu neapărat aduse procesului decizionar care întemeiază SAE, ci uh, alte schimbări care țin de regulamentul financiar. Știm foarte bine uh, Uh, ce mare bucurie e, ne aduc simbările regulamentului de funcționare și de funcționarilor și uh, regulamentului financiar. Iată care au fost recomandările pe termen scurt și pe termen lung prezentate de noi. Iar unele dintre recomandările care au ca scop uh, eficientizarea delegațiilor noastre prin prin uh, trimiterea informațiilor prin șefii de delegație pentru simplificarea bugetelor administrative ale delegațiilor, prin consolidarea uh, colaborării între serviciile de acțiune externă și, gest și, gestionarea, și gestiunea resurselor la nivelul delegațiilor, precum și consolidarea, consolidarea cooperării locale între delegațiile europene și Uniunea Europene și ambasadele statelor membre, iar acesta este unul dintre domeniile cele mai importante unde trebuie să, asupra care trebuie să ne aplicăm pe viitor, este vorba de, de um, sedii comune, infrastructură și așa mai departe. Toate acestea însă sunt aspecte care țin de domeniul termenului mediu și lung, nu se vor întâmpla peste noapte. Pentru unele aspecte au fost ridicate deja, bineînțeles, azi, dumneavoastră, domnule președinte, în ceea ce privește reprezentanții speciali, care necesită o discuție separată și poate mai mult timp pentru a discuta cu statele membre, precum și uh, Uh, aranjamentul de, pre, de prezidare pentru grupurile de lucru, uh, vom avea nevoie de mai mult timp acolo. Dar în ceea ce privește aplicarea multor propuneri pe termen mediu, vom putea să, să le demarăm uh, prin deplina noastră propria autoritate. O propunere mai amplă se, se concentrează pe termenul mediu. Aceste propuneri necesită însă făptuirea schimbărilor instituționale înainte, fiindcă este vorba de alocarea portofoliilor în comisie sau în organizația internă a comisiei. Și uh, s-ar putea să, să fie nevoie și de modificarea legislației. Uh, asta și în ceea ce privește Transferarea la nivelul inferior a deciziilor, eh, iată aici eh, e vorba de cele trei eh, îndatoriri a NATO reprezentant. Avem mai multe opțiuni, ori crearea unui vicepreședinte temporar sau aranjamente ad hoc. Bine, trebuie să mai discutăm acest lucru. În ceea ce privește reorganizarea uh, Uh, managementului, managementului la nivel înalt, uh, al uh, Consiliului de Administrație și a toate acest, și alte elemente asemănătoare trebuie să, să decidă acest lucru succesorul lui Cathy la, la început mi s-a părut că sunt Pierre Bimon, dar m-am întors la personalitatea mea David O'Sullivan. Dar Pierre a avut un rol foarte important în ultimii trei ani și cu toții uh, am considerat că acest lucru era binevenit la început, în, în faza incipientă, când ne confruntam cu foarte multe provocări și nu ar fi putut un, un singur secretar general să facă față uh, acestui volum de lucru de unul singur. Și a, uh, însă Cathy este de acord și în evaluare s-a, s-a s-a spus acest lucru, că nu trebuie să se continue acest aranjament în noua etapă, iar cele două uh, roluri pot fi uh, fuzionate. Nu este singura reformă care a fost pusă în aplicare, din păcate, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, aș trebui să încep cu asta. Uh, Pierre dorea să fie prezent aici, dar are unele chestiuni urgente în ceea ce este Orientul Mijlociu și o videoconferință care nu i-a permis să fie aici, dar știți foarte bine cât de mult ține uh, Pierre la activitățile Parlamentului European și dorește să fie aici cât se poate de des. În ceea ce privește PSAC, uh, există um, unele aspecte legate de gestiune, în ceea ce privește poziționarea și liniile de raportare. S-au adus schimbări aici în ceea ce privește um, uh, responsabilitatea oficială, dar acesta necesită o decizie a Consiliului, ceea ce nu înseamnă că nu putem simplifica lucrurile în, în termen, pe termen mediu, dar trebuie să așteptăm și aici uh, rezultatul discuțiilor <coughs> Consiliului din decembrie în ceea ce privește apărarea. Iată cum stau lucrurile, domnule președinte. Spuneți că avem nevoie de o misiune, dar ă, mă scuzați de ambiție. Nu cred că este o problemă de ambiție. Trebuie să identificăm problemele care trebuie rezolvate. Există o nelămurire. Nu știm ce să facem, să lansăm acum procesul, să recunoaștem că va fi foarte greu să îl finalizăm acum, uh, în timpul puțin care ne-a mai rămas în acest mandat, uh, înainte uh, de alegeri, și să recunoaștem în egală măsură faptul că um, unele dintre aceste chestiuni necesită necesită să fie discutate cu un nou vicepreședinte al comisiei, nou înalt reprezentant și așa mai departe în ceea ce privește portofoliul comisiei și nu numai. Deci avem o dilemă, ne confruntăm cu o dilemă în ceea ce privește aceste obiective ambițioase pe care avem acum și să ne dăm seama că s-ar putea să nu le putem definitiva să, să acceptăm realitatea că trebuie să facem un inventar al situației și să acceptăm că uh, Uh, lucrurile vor fi finalizate abia după ce vom avea schimbările instituționale, noi actori instituționali după alegeri și după ce vom avea noua comisie. Asta uh, este părerea mea uh, și ambasad- domnule ambasador este că statele membre nu vor acum să revizuiască totul, să restructureze totul, și să, să aștepte să vadă ce se va întâmpla la nivelul schimbării instituționale după alegerile Parlamentului European și după uh, ce vom avea o nouă comisie. Iată tot ce aveam de spus deocamdată în ceea ce privește serviciul de acțiune externă. Ne poate domnul ambasador să uh, ne vorbească despre perspectiva domniei sale. Thank you very much, uh, Mr. President. Thank you, thank you, David, for the for... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, David, pentru această, introdu- pentru această prezentare În primul rând, uh, vreau să uh, urez mult noroc acestui proces care urmează. Consiliul se concentrează foarte mult asupra acestor elemente și asupra serviciului de acțiune externă, iar acum în ceea ce privește evaluarea, a doua parte a acestei evaluări, a acestei vizuiri, va ține cont de noua comisie, bineînțeles, și de nou un alt reprezentant și, bineînțeles, de alcătuirea noului Parlament European după alegeri. Uh, au spus David de ce se întâmplă asta, care sunt motivele. Noi am acceptat, uh, să vedem dacă Consiliul acceptă acest raționament, această abordare pe două dimensiuni, mai ales că pentru schimbări mai, mai mari în momentul în care apar unele neajunsuri, lucrurile vor du- mai dura, fiindcă avem nevoie de, de acte legislative pentru aplicarea acestor schimbări și eh, avem nevoie de mai mult timp eh, și de mai multă perioadă de re- reflexie. În cadrul pregătirii președinției eh, Uniunii Europene ne-am întâlnit cu David, acum doi doi, doi ani. Nu mai știu exact, poate un an jumătate. Și am întrebat ce se întâmplă cu evaluarea serviciului de acțiune externă. David ne-a spus mai întâi trebuie să construim serviciul și după aceea să ne mai gândim la cum îl evaluăm. Deci această organizație este una tânără, iar înainte de modificările aduse legislației, care totuși nu sunt urgente, putem să facem multe fără, a, fără acestea, pentru a eficientiza gestiunea acestei organizații și uh, cooperarea între instituții și delegații, de pildă. Deci, uh, asta pentru a pune în practică Ideile din uh, raportul comun și alte documente asemănătoare. În ceea ce privește procesul, Coreperul, Coreperul a avut discuții privind uh, patru blocuri privind recomandările pe termen scurt. În primul rând, vorba de funcția Serviciului de Acțiune Externă, funcțiile lui, la nivel general, în primul rând, deci, ce se face mai degrabă de la Bruxelles, după aceea reprezentarea externă și delegațiile, cum se poate îmbunătăți situația aici? Și a, despre asta a vorbit deja David. E vorba de cooperarea cu ambasadele, de rapoarte comune și nu numai. Pentru a vedea cum se poate îmbunătăți și simplifica administrația și gestiunea în cadrul regulamentului financiar actual și noi am dorit o cooperare mai sporită cu Serviciul de Acțiune Externă și Comisia pentru a putea reduce povara de pe umerii delegaților. În al treilea rând, cooperarea cu statele membre și instituțiile europene este vorba de o chestiune care este extrem de importantă, precum și personalul. S-a discutat despre personal. Noi uh, ne-am uh, exprimat dorința, chiar dacă, bineînțeles, lucrurile nu pot fi perfecte, ne-am exprimat uh, însă satisfacție, mă scuzați, în ceea ce privește situația actuală. Deci avem uh, acest, acest prag minim de o treime din personal care provine de la instituțiile naționale din cadrul statelor membre. Bineînțeles, sunt provocări în ceea ce privește acest aspect, dar uh, s-a spus uh, foarte clar că trebuie menținută această abordare pentru a eficientiza lucrurile. Era să vom avea um, o, o responsabilitate comună, iar aceasta este una dintre uh, condițiile necesare la nivel diplomatic european. Apoi, ultimul punct, chestiuni financiare și de personal. Am discutat uh, și uh, gestiunea pe termen lung. Bine, asta că putem vorbi despre termen lung, de comandări pe termen lung. Am discutat mai degrabă la nivel teoretic. Principala chestiune aici uh, este delegarea la înaltul, a atribuțiilor înaltului reprezentant și membrii Coreper și-au uh, declarat, s-au declarat mulțumiți de uh, mecanismul actual. Dar, bineînțeles, uh, această chestiune va fi discutată pe viitor. Alte subiecte care au fost ridicate în scopul îmbunătățirii sistemului, dar care nu țin de competențele SAE și Comisiei, eh, ci la mai degrabă la nivelul statelor membre, este vorba despre serviciile consulare. Multe state membre au încercat să să, să miște un pic lucrurile mai ales în ceea ce privește bunele practici cu privire la serviciile consulare, în situații de criză sau în ceea ce privește planurile de contingență. Dar, bineînțeles, lucrurile nu se mișcă ușor, mai ales în statele membre noi. O să vedem cum ne vom ocupa și de acest lucru, dar s-ar putea ca aceasta să rămână o întrebare de ordin politic, care trebuie să găsim un răspuns. Alte aspecte uh, despre care a vorbit David. Uh, este vorba de concluziile uh, Consiliului care vor fi primite de Coreper pe, pe, pe 11 decembrie și așteptăm vor fi adoptate pe data de 17 decembrie. Prin această metodă suntem de părere că putem să ne menținem ambițiile ridicate. Și chiar uh, și după alegerile parlamentare, după ce vom avea noua comisie, bineînțeles, uh, ținând cont de toate aceste schimbări instituționale, poate, uh, poate și activitatea noului înalt reprezentant se va dovedi utilă aici și s-ar putea să fie nevoie de schimbarea unor regulamente, regulamentul financiar, de pildă. Dar înainte avem nevoie de un acord uh, privind negocierile care vor avea loc și o propunere din partea Serviciului de Acțiune Externă. Apoi uh, președinția grupurilor de lucru. Aici părele diferă. E nevoie însă de discuții aprofundate și de mai mult timp pentru a se prezenta o propunere oficială și pentru a înainta amendamentele necesare. Deci, eh, vom avea concluziile Consiliului Gaier în decembrie și președinția și Serviciul de Acțiune Externă și Comisia eh, își vor desfășura activitatea pe termen scurt, iar acest exercițiu trebuie să continue pentru a menține elanul și eficiența. Ar putea să ne gândim și la următoarele etape, inclusiv uh, re, reluarea acestui exercițiu în 2015, de pildă. Dar uh, o să vedem care va fi decizia care se va lua la nivel ministerial pe data de 17 decembrie. Roberto Gualtieri are cuvântul. Thank you. I apologize for... Vă mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că am întârziat atât de târziu, dar uh, a trebuit să intervin în cadrul unei conferințe organizate de Comisia AFCO. Dar sunt sigur că în introducere Elmar Brock a salutat deja faptul că revizuirea publicată la sfârșitul lunii iulie oglindește majoritatea propunerilor identificate deja de Parlamentul European. Și acest lucru ne bucură, însă în același timp Cred că contribuția mea ar fi mai utilă dacă m-aș concentra pe două puncte. În primul rând, un aspect general, amintit deja de domnul O'Sullivan, referitor la cum putem lega măsurile pe timp scurt, care sunt identificate clar, care pot fi puse în aplicare imediat, cu un element mai ambițios al unei viziuni ținând cont de faptul că peste câteva luni vom avea un nou parlament ales și un nou înalt reprezentant. Înțeleg că acest, ex- că acest exercițiu este dificil din punct de vedere politic. Să ajungem la o revizuire a, Consiliului, a deciziilor Consiliului acum, însă, în același timp, mă întreb dacă nu am putea uh, găsi o soluție de a nu transfera această sarcină următorului înalt uh, reprezentant. Să găsim o modalitate de a împăca această, acest proces de revizuire cu ceea ce este posibil uh, din punct de vedere juridic în termeni reali în cadrul următorului Parlament European. Propunerea mea ar fi să încercăm să trecem la, măs- la măsurile de pregătire a următorului proces de revizuire și să nu ne concentrăm doar pe măsurile pe termen scurt, lăsând pe viitor procesul real de revizuire. Eu consider că este important ca după 5 ani în care am acumulat experiență, ca conducerea actuală a Serviciului European de Acțiune Externă să contribuie la atingerea unor uh, obiective mai ambițioase. Va trebui să vedem dacă alegerile actuale vor influența sau nu decizia luată, dar cred că ar fi bine dacă am uh, reușit să asigurăm uh, continuitatea procesului de revizuire nu doar pentru că ne dorim ca noi să facem acest lucru, să contribuim la acest proces de revizuire, dar cred că și Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să contribuie el însuși la evoluțiile viitoare. Apoi, cred că trebuie identificate unele puncte mai critice în contextul general de mulțumire vis-a-vis -vis de liniile de procesului de revizuire, dar dacă este să mă refer la câteva puncte critice, aș spune, de exemplu, următoarele. Ne bucură faptul că există un consens când vine vorba de necesitatea de a consolida rolul înaltului reprezentant în calitate de vicepreședinte al Comisiei, dar mi se pare că procesul de revizuire nu ține seama de acest uh, obiectiv tot timpul. De exemplu, problema legată de lipsa de competențe pe, în uh, domeniul uh, dimensiunii externe a politicilor comunitare. Nu cred că implicarea unui număr mai mare de experți naționali este soluția perfectă pentru acoperirea acestei lacune. Cred că putem găsi modalități de a profita de expertiza existentă deja la nivel comunitar din acest punct de vedere. Și în în general știți că Parlamentul are o, o problemă cu acest aspect. Datele ne demonstrează clar acest lucru. Din potriva, cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe necesitatea de a crea un uh, spirit de în, un spirit adevărat în rândul diplomaților uh, europeni. Desigur, aceștia vin, au origini diferite, dar trebuie să devină un singur corp diplomatic european. Deci am putea să facem mai multe lucruri din acest punct de vedere. Un alt punct important pentru noi în legătură cu care nu suntem foarte mulțumiți. Am și propus un amendament în acest sens. Este vorba de transferul bugetar de la uh, PSAC la Serviciul European de Acțiune Externă. este un element esențial pentru ex- existența unui uh, buget al Serviciului European de Acțiune Externă, care înainte nu exista, era legat de politica de securitate și apărare comună. Și am dorit ca opiniile noastre să fie respectate. Și în fine, mai există și problema legitimității democratice, relațiile cu Parlamentul, punerea în aplicare în totalitate articolului 26, declararea răspunderii democratice. Ne bucură să vedem că se ține seama de acest punct, dar considerăm că s-ar putea face mai multe lucruri pentru a rezolva problema actualizării legitimi responsabilității democratice, mai ales după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, pentru că Parlamentul ar trebui să fie consultat ex ante în legătură cu mandatul anumitor uh, operațiuni. Cred că pe marginea acestor puncte ar trebui să putem deja să colaborăm datorită faptului că există deja modificările legislative necesare. Acestea sunt observațiile mele principale și la sfârșitul intervenției mele aș dori să spun un lucru care nu este legat în mod uh, direct uh, de acest subiect, dar totuși trebuie să fim mândri de Serviciul European de Acțiune Externă pentru că dacă este să vedem ultimele evoluții, acordul încheiat între Serbia și Kosovo, de exemplu, situația, faptul că meritele Serviciului European de Acțiune Externă nu sunt oglindite în mod optim în mass media, nu înseamnă că nu trebuie să recunoaștem aceste merite. Desigur, anumite elemente pot fi îmbunătățite, dar în același timp trebuie să recunoaștem că uh, Serviciul European de Acțiune Externă a devenit foarte important în contextul politic extern a Uniunii Europene. Mulțumesc! Gracias, señor presidente. Gracias, señor Sullivan, señor embajador. Domnul Salafranca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și domnului O'Sullivan și doresc să mulțumesc și domnului ambasador pentru părerile Uh, sale. Voi fi foarte direct în această dezbatere și vă aduc aminte că Parlamentul European și-a dorit ca Serviciul European, ca Serviciul European de Acțiune Externă să aibă un sediu în uh, clădirile Comisiei. Nu s-a întâmplat acest lucru, dar uh, Parlamentul European va acordat sprijinul pe baza unor poziții foarte deschise, mai ales când am discutat aspectele bugetare. Am fost de acord cu toate lucrurile legate de creditele de, de plată, am fost de acord cu liniile speciale bugetare, ne-am am acordat și descărcarea de gestiune bugetară pentru primul an în care se a operat, tocmai pentru că, de exemplu, și Curtea Europeană de Conturi a fost de acord cu acest lucru. Deci, în general, sunt de acord cu um, cele spuse de domnul Gualtieri. Există aspecte pozitive, există unele mai puțin pozitive, dar consider totuși că prima perioadă de funcționare a fost una bună. Plenara Parlamentului European a adoptat o rezoluție um, prin care cerem măsuri raționale, mai ales când vine vorba de uh, Panama. Panama are un rol foarte important din punct de vedere logistic, uh, strategic, dar nu am reușit să rezolvăm problemele pe care le uh, avem din acest punct de vedere. Știți foarte bine, domnule O'Sullivan, că acum discutăm instrumentele financiare um, Comisia a decis să retragă propunerea referitoare la instrumentul de redresare, lucru care poate va pune în pericol întregul, întregul proces, deci situația este una destul de serioasă. Cred că toate delegațiile, toate instituțiile Uniunii Europene lucrează într-un mod corespunzător. Comisia noastră a vizitat de curând Statele Unite ale Americii, New Yorkul și uh, activitatea delegației a fost una exemplară. După cum a atras atenția domnul Galtieri, mai există unele delegații care nu par să înțeleagă că reprezintă, de fapt, toate instituțiile Uniunii Europene. De exemplu, a existat o vizită a comunității din Anzi, și s-a recurs la unele declarații publice în presă care nu respectau linia Parlamentului European. Deci trebuie să analizăm această situație pentru că șefii delegațiilor uh, au și rolul de a uh, apăra integritatea tuturor uh, instituțiilor europene, pentru că știm foarte bine că tratatele sunt uh, foarte clare din acest punct de vedere. Uh, Într-adevăr, nu este o tendință și o problemă uh, generală, dar fiecare trebuie să-și asume propriile responsabilități și există și o altă uh, responsabilitate foarte importantă, de exemplu organizarea funcționării Serviciului European de Acțiune Externă, din punct de vedere general administrativ, cred că lucrurile funcționează bine. Uh, am văzut uh, foarte bine cât de bine am văzut cât de bine poate funcționa Serviciul pe Acțiune Externă în cazul uh, Iranului, de exemplu, și știm foarte mult, foarte bine că domn, uh, Parlamentul European, prin intermediul domnului Gualtieri, a făcut uh, mai multe recomandări și, până la urmă, și statele membre trebuie să țină seama de aceste recomandări, nu doar Serviciul pe Acțiune Externă. Va trebui să vedem dacă pe termen scurt, într-adevăr, vom putea rezolva toate aspectele care nu sunt uh, pozitive. Va trebui să continuăm pe această direcție, dar când, uh, în momentul în care va fi adoptată organigrama finală a acestui uh, serviciu, va trebui să vedem cine va fi propus pentru ce funcție Va trebui să așteptăm uh, noua comisie, însă sunt uh, convins că putem trece și la măsuri pe termen scurt care să îmbunătățească funcționarea uh, serviciului. Mai există și alte probleme. Categoriile funcționarilor, așa cum a spus și președintele comisiei, desigur, persoanele angajate la acest serviciu vin cu propria lor uh, expertiză de pe plan național, dar cred că există posibilități de recrutare și altor uh, funcționari care sunt deja activi în instituțiile europene. De exemplu, am putea recruta funcționari uh, de la Parlamentul European. Și în concluzie, domnule președinte, cred că Cred că Parlamentul European și-a respectat obligațiile pe care le are vis-a-vis -vis de Serviciul European de Acțiune Externă și am sprijinit întotdeauna și activitățile înaltului reprezentant. Am organizat un număr mare de audieri la care au participat, de exemplu, șefii diferitelor delegații și comportamentul nostru a fost întotdeauna unul adecvat și, din punct de vedere administrativ, trebuie să recunoaștem că au fost depuse eforturi nu doar de către înaltul reprezentant de către, și de către secretarul general, dar și de domnul O'Sullivan și eforturile dumnealui cred că trebuie recunoscute și cred că și, este și meritul domnului O'Sullivan faptul că această idee a devenit o realitate. Această realitate cred că trebuie să fie consolidată pe viitor, astfel încât politica noastră externă să fie și mai vizibilă. Vă mulțumesc, domnule coleg. Aș dori să vă transmit următorul lucru. Tocmai am primit un e-mail de la, de la e-mail avionul în care se afla Vitali Klitschko a fost uh, împiedicat să aterizeze, a fost uh, evitat în ultimul moment, uh, evitat în ultimul moment o catastrofă, dar s-a dorit împiedicarea întâlnirii domnului Klitschko cu reprezentanții opoziției. Domnul Klitschko a transmis unele mesaje pe, pe Twitter legate de împiedicarea dorinței sale de a deveni președinte. Doamna Grünberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră și suntem mândri de SAE, mai ales după ceea ce s-a întâmplat cu acordul între Serbia și Kosovo, dar și în urma acordului încheiat, uh, provizor încheiat cu Iran. Aș dori să vă pun două întrebări. În primul rând, în legătură cu gestionarea crizelor. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră legată de prevenirea crizelor și de gestionarea crizelor uh, în contextul unei abordări mai cuprinzătoare. A doua întrebare se referă la Iran. Cred că există foarte mulți uh, europarlamentari care uh, au cerut în public o reprezentare a Uniunii Europene în Iran, sau cel puțin uh, un reprezentant special, acum că negocierile, negocierile vor uh, continua și aș dori să știu care este poziția SAE în legătură cu acest punct. Mulțumesc. Domnul Tanok. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu politic a fost întotdeauna precaut uh, vis-a-vis -vis de necesitatea și rolul unui serviciu european de acțiune externă. Am considerat că o, o instituție de sine stătătoare, cu o linie bugetară de sine stătătoare, uh, nu sunt neapărat uh, necesare, că abordarea interguvernamentală este suficientă și că trebuie să există totuși uh, și un control democratic din partea Parlamentului European. Se pare că Cathy își uh, dorește niște adjuncți cu puteri mai, uh, mai uh, largi. Există și apoi problema legată, între, legată de origine, conflictul între originea geografică și merite. Eu cred că am putea să ne gândim că și foști politicieni sau academici, academiciani ar putea fi activi în Serviciul European de Acțiune Externă, de exemplu, și apoi tot ceea ce am lăsat în urmă din punctul de vedere al uh, Comisiei, uh, în, uh, mai ales în procesul de lărgire, cine, de lărgirea Uniunii Europene, cine va avea ultimul cuvânt de spus, de exemplu. Deci, inițial am avut o atitudine foarte sceptică, dar după patru ani doresc să recunosc meritele lui David și a lui Cathy, tocmai în uh, această perioadă de criză a zonei euro. Stabilirea unui uh, asemenea serviciu de la zero a fost într-adevăr uh, un lucru extraordinar. Dar sunt uh, de acord cu cele spuse de domnul uh, Salafranca, mai ales când vine vorba de poziționarea noastră pe, pe plan uh, internațional. Știm ce se întâmplă în, în Panama sau în Bar- Barbados, unde poate e mult mai tentant să stai pe plajă să bei unele cocktailuri. Dar sunt de acord că există și unele aspecte pozitive, Uh, Geneva 2, negocierile cu Iran, uh, Belgrad, Pristina și așa mai departe, toate acestea sunt uh, succese de care trebuie să fim mândri. Dar trebuie să recunoaștem și am discutat cu dumneavoastră acest lucru când v-am vizitat în urmă cu câțiva ani. Trebuie să vedem mai multe exemple de plus valoare, de economisiri pentru uh, contribuabilii europeni. Uh, Uh, împărtășire a unor, uh, a unor uh, clădiri, a unor lucruri care pot, de care pot, poate profita și Serviciul European de Acțiune Extern. Mă refer și la serviciul consular. Chiar dacă grupul meu nu este în totalitate de acord, dar pentru anumite state de dimensiuni mai, mic, ar fi, mai mici ar fi rațional să împărtășească, de exemplu, serviciile consulare. Deci avem nevoie de motive um, care să sprijină, de fapt, existența acestui serviciu european de acțiune externă. Vă mulțumesc, uh, domnul, ambasa, domnul ambasador. Uh, trebuie să să plece pentru a-l uh, prinde din urmă pe primul ministru și acum va avea ocazia să dea uh, răspunsuri la întrebările puse. Thank you very much for inviting you, first of all, and uh, for the possibility to present what... Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați pus atâtea întrebări. Dacă se poate, pun așadar Cred, în primul rând, că susținem ambițiile SAE-ului și suntem pentru importanța sporită a acestei instituții care a devenit uh, un for, într-adevăr, de politici europene important și o instituție foarte importantă. Există o continuitate foarte clară între perspectivele pe termen scurt și perspectivele pe termen uh, mediu și dacă ar fi să trecem prin lista acestor sarcini, ca să răspund concret la întrebări, de exemplu, avem îmbunătățirea în domeniul abordării integrate a managementului de criză în care Serviciul de Acțiune Externă are perspective pe termen scurt și pe termen mai lung încercând uh, o continuare cu, în ceea ce privește planificările și procedurile de luare a deciziei. Apoi, în ceea ce privește continuitatea, de asemenea, s-a menționat rolul înaltului reprezentant și al Comisiei. Avem aici, atât pe perspectivele de termen scurt, cât și pe cele pe termen lung, nevoia să activăm rolul înaltului reprezentant ca și vicepreședinte al Comisiei și uh, rolul uh, Serviciului de Acțiune Externă în general. Rolul de lider al Comisiei și al grupului RELEX de la Comisie este de asemenea important. S-a discutat deja despre el și pe viitor este clar că multe vor depinde de noul președinte al Comisiei. Același lucru se poate spune despre continuitatea relațiilor între delegații, delegațiile la UE și uh, restul uh, funcționarilor. S-a vorbit despre ce se putea face pentru a reduce sarcina administrativă și financiară și uh, despre ceea ce va fi nevoie să facem pentru noul regulament financiar. În ceea ce privește întrebările specifice și transferul în ceea ce privește recrutarea diplomaților naționali, Comisia va trebui să colaboreze cu statele membre pentru a forma acest corp diplomatic. Consiliul consideră că este important să se mențină proporția de o treime din statele membre și două treimi din partea UE. S-a discutat foarte mult despre această opțiune și despre importanța de a menține, menține serviciul diplomatic european în această formație într-un moment în care trebuie contopite și mai bine aceste două laturi. În orice caz, înțelegem preocupările tuturor și credem că este necesar de asemenea să se mențină o continuitate în ceea ce privește aceste proceduri. Am discutat despre faptul că o treime poate nu trebuie să fie considerat ca un prag definitiv, dar că ar fi bine totuși să ne apropiem de această limită pentru a asigura continuitatea. În ceea ce privește problema de reprezentare în instituții, mai trebuie să considerăm și aspecte legale. Este nevoie de o schimbare a legislației, a temeiului juridic și așa mai departe. În ceea ce privește SUA, știm cu toții care este propunerea formală a Parlamentului cu privire la schimbarea liniei bugetare și cu privire la uh, relațiile cu această țară. Știm că trebuie să avem însă mai multe discuții și trebuie să clarificăm care sunt funcțiile fiecărui actor implicat aici în cadrul uh, forurilor de cooperare existente. Sperăm să se găsească un rezultat eficient cât se poate de repede. Acum, pe scurt, uh, aș vrea să rezum, deși cred că s-ar putea să mă repet. Uh, aș vrea să repet faptul că Consiliul este pentru un serviciu de acțiune externă puternic și cred că serviciul de acțiune externă, așa zisul SAE, trebuie să rămână o funcție cheie și o instituție cheie în această arhitectură. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și acum trecem mai departe. Doamna Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt uh, de obicei foarte activ în cadrul Comisiei AFET, însă cred că evaluarea pe care ne-au prezentat-o reprezentanții SAE a fost foarte interesantă. Fără să fi fost un actor uh, permanent, salut însă activitatea care s-a depus în ultimii ani. De fiecare dată când uh, am reprezentat Parlamentul în delegațiile președinției Parlamentului sau în diferitele delegații cu țările în care fac parte, am constatat că și actorii naționali joacă un rol foarte important, cooperarea funcționează foarte foarte bine și s-a făcut o activitate foarte bună pentru a încerca să se um, concentreze și mai bine activitatea noastră. Aș vrea să vă pun o întrebare foarte specifică cu privire la ceea ce se poate ameliora într-o regiune a lumii în mod particular. Mă refer aici la regiunea euromediteraneană. Cred că există un număr de instituții care sunt, pe de o parte, Uniunea pentru Mediterană care, Mediterană, care are o latură executivă sau o latură consiliu, apoi o latură legislativă, pentru că are o adunare parlamentară care se numește Uniunea pentru Mediterană și are diferite task force-uri care se organizează în aceste țări, în Iordania, în Tunisia, în Egipt, uh, și așa mai departe. Există recomandări, pe de altă parte, de la misiunile de observare electorală și deci întrebarea pe care vreau eu să vă pun și probabil nu o să puteți să-mi răspundeți foarte complet astăzi este cum vom încerca în această regiune să articulăm mai bine cooperarea între diferiții actori și inițiativele diverse care se iau la acest nivel, fie din partea Consiliului, fie din partea parlamentelor, fie din cadrul misiunilor de observare electorală sau în cadrul rezultatelor unor uh, grupuri de lucru mixte între Comisie și Parlament. Întrebarea este, deci, cum considerați dumneavoastră că se pot um, corecta aceste paralelisme care ar putea fi mai eficiente, zic eu, în ceea ce privește colaborările dintre cele două um, puncte? Este un lucru, cred eu, foarte important pentru că această regiune este una foarte importantă de la care așteptăm foarte multe noi în Uniunea Europeană. Fără microfon, președintele de cuvântul domnului uh, Angurakis. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, politica Serviciului de Acțiune Externe este un dezastru. Nu aș vrea să intru în detalii, aș vrea doar să vă amintesc ce rol groaznic avem de jucat noi în conflictul din Siria, din cauza exportului de armamente și din cauza uh, situației în care ne aflăm, în care am fost și confruntați, cu care am fost și confruntați în Africa de Nord. Și ce facem acum cu uh, vecinii noștri din uh, Europa de Est? Faptul că din ce în ce mai multe țări nu își doresc uh, legături foarte strânse cu Uniunea Europeană arată uh, cât de în impas am ajuns cu politica noastră externă. Și așa cum spus și, a spus și domnul Salafranca, așa cum a spus și domnul Barroso, de fapt, politica externă, politica externă a Uniunii Europene este în serviciul Uniunii și nu este în serviciul cetățenilor și popoarelor nu, este, nu funcționează în interesul stabilității și al păcii. Am citit un articol în uh, Der Spiegel care vorbește, de ieri, de fapt, uh, vorbește despre acordul cu Iranul, spunând că german, industria germană se bucură și își freacă mâinile din cauza perspectivelor de export pe care le vor avea acum după acest uh, acord cu guvernul iranian. Nu vreau să spun mult mai multe, domnule O'Sullivan, dar ceea ce a spus dumneavoastră este foarte important. Însă cred că pentru electorii noștri și pentru toată lumea care lucrează în această Europa există chestiuni mult mai importante decât acestea. Ați spus, de exemplu, că statele membre se vor limita acum la notarea tuturor uh, deciziilor și avizelor, dar deciziile se vor lua de fapt după aceea. De ce facem așa? Pentru că deciziile pe care va trebui să le luăm ulterior vor fi neplăcute și bineînțeles că aceste decizii neplăcute nu doresc să fie le luate înainte de alegerile din anul viitor. Aș vrea să vă pun o întrebare specifică, însă am constatat astăzi că în Bundestag a avut loc o discuție despre operațiunile Uniunii Europene din Libia. În timpul acestei dezbateri în Bundestag am constatat că există un document din partea Serviciului de Acțiune Externă datat 18 aprilie despre operațiunea Conops Plus, care este operațiunea de supraveghere a frontierelor în Libia. Și se pare că este un document confidențial. Aș vrea să vă întreb, de ce, domnule O'Sullivan, este un document confidențial? De ce aveți nevoie de un document confidențial despre supravegherea graniței în Libia? Și, în plus, mai există și un alt document din partea serviciului dumneavoastră care se referă la același subiect din data de 19 noiembrie, în care se spune că s-ar putea să existe intervenții militare cu privire la imigrarea din Libia și alte țări. Cum puteți să militarizați o asemenea temă, în primul rând, în ce drept acționați așa? Și sunt foarte îngrijorat de altfel că Uniunea Europeană devine din ce în ce mai mult o alianță militară. Nu știu dacă aveți informații despre ceea ce se va întâmpla la reuniunea din summitul din decembrie. Aș putea să ne spuneți câte ceva. Mulțumesc! Domnul O'Sullivan are cuvântul. Well, thank you, thank you very much, Chair, and thank you to, to, to all the colleagues. Um... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegilor. <laughs> Um, I, I would like once again to, to reiterate încă o dată vreau să vă spun că suntem conștienți cât de mult ne-a sprijinit Parlamentul în ceea ce privește înființarea serviciului, așa cum a spus domnul Salafranca. Uh, în mai multe domenii, la nivel bugetar, administrativ și așa mai departe, dar uh, în general uh, uh, Cathy apreciază extrem de mult sprijinul primit și vă suntem recunoscători și sper să să aveți impresia că ne-am revanșat și noi în toate activitățile noastre am încercat să informăm Parlamentul și să fie la curent uh, cu activitatea serviciului pe cât se poate. Vă mulțumesc pentru comentariile făcute cu privire la progres. Toată lumea a muncit din greu pentru înființarea acestui serviciu și nu a fost deloc ușor. Personalul nostru a muncit din greu și vreau să vă spun că le-am cerut mult uh, în vremuri grele de transferuri și așa mai departe, de nesiguranță privind carierele. Am avut agenți temporari de la statele, din statele membre, deci le-am cerut mult și uh, ei au fost la înălțimea așteptărilor. Vreau să vă spun că uh, întreg personalul uh, Serviciului de Acțiune Externă a muncit din greu în ultimii, din ultimii ani. Asta în frunte cu Cathy Ashton, bineînțeles, care a, a muncit din greu. V-ați referit la Serbia, Kosovo, Iran, Cathy, bineînțeles, a fost sprijinită de acest serviciu, dar până la urmă profesionalismul său, abilitățile sale politice și diplomatice au fost cele care au asigurat succesul. Dar acest lucru, bineînțeles, nu trebuie să uh, umbrească ce s-a întâmplat la, uh, de, în activitatea de zi cu zi, continuitatea afacerilor, uh, gestionarea relațiilor cu, întregul, cu întreaga lume, relațiile politice, evoluțiile, abordarea constructivă. Vreau să vă spun că ce a spus dumneavoastră, domnule Gurachis, că în ce spuneți dumneavoastră nu, nu se regăsește serviciul de acțiune externă, nici personalul militar uh, care vine dintr-un uh, care, de, care își desfășoară activitatea într-un context de menținere a păcii, bineînțeles, nu neapărat de activitatea armată. Dar bineînțeles că vrem să facem o legătură între toate elementele care uh, care generează, care au legătură cu crizele și preîntâmpinarea crizelor. Avem nevoie de, de armată în aceste cazuri și câteodată ai nevoie de echipament militar și pentru a furniza asistență. De, de ce? Mă întrebați, vorbitorul este întrerupt din sală? Mă întrebați de ce? Fiindcă aceste subiecte sunt sensibile care, unde, unde sunt vieți în joc, vieți omenești în joc. Avem șapte mii de, de uh, oameni în lumea întreagă în, în, mis, măsuri, în uh, misiuni civile și de asistență pentru promovarea păcii și stabilității, care este unul dintre obiectivele Uniunii Europene. Acesta nu este un obiectiv militar, ci un obiectiv umanitar. Iar serviciul nostru încearcă să uh, dea o mână de ajutor acolo unde poate. Și am văzut cum funcționează asta. Reușim acum, cu noul serviciu și modul care funcționează, să aducem la o dată toate elementele pe care le poate desfășura Uniunea Europeană, fie că este vorba despre activitatea Comisiei, fie că este vorba despre uh, prevenirea crizei, uh, intervenție umanitară, sprijin militar și așa mai departe, au intervenția militară până la urmă, care are ca scop stabilizarea regimelor, regimurilor, uh, cum s-a întâmplat în Mali, de pildă. Și procesul de reconstrucție pe termen lung uh, pe care îl desfășurăm împreună cu uh, colegii de la Asistență și Dezvoltare. Iar Uniunea Europeană uh, are experiențe pozitive în ceea ce privește implicarea la nivel național, internațional. Ați, ați dat exemplul Siriei. Este, este un exemplu de criză pe care, iată, care noi am făcut față, dar asta nu din cauza faptului că Uniunea Europeană nu a putut sau nu a vrut să facă așa, asta, ci din cauza altor uh, piedici pe care nu le-am putut depăși, din păcate. Deci această abordare cuprinzătoare pe care acum începem să o punem în mișcare și care este acum în faza sa incipientă, are un potențial enorm pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește capacitatea sa de a se apăra, de a fi o forță de stabilitate și de, de, trans, de forța binelui în context internațional. Acum, elementul mai prozaic ale cooperării noastre cu statele membre, domnul Tanăc, dumneavoastră, uh, Vă spun foarte sincer, fiindcă avem, am făcut deja economii, am, am reușit să facem acest lucru. Situația în Yemen, de pildă. Avem un aranjament uh, foarte bun cu autoritățile spaniole care din motive pe care le cunoaștem prea bine, din păcate, au uh, redus uh, reprezentarea diplomatică, am ajuns la o înțelegere și acolo unde, dacă închide eu o ambasadă, dacă, dacă pleacă, să, uh, să lase un, un ambasador spaniol care să lucreze pentru noi, dar și care în egală măsură să aibă unele funcții consulare sau comerciale pentru ei și s-a considerat că la ceea ce la, la Yemen au făcut economii de 500.000 de euro. Eu cred că există o pos, posibilitate enorme de cooperare și eu am, am cerut asta în repetate rânduri, dar este greu, nu e ușor, fiindcă trebuie să închirieze clădiri, birouri și mai departe, să se sincronizeze orarele statelor membre și mai departe, dar, dar vrem din răs aveți putere acest lucru și dacă ne veți revedea peste câțiva ani, veți vedea uh, că, cât de bine am folosit resursele. Uh, vom folosi aceste locații pentru uh, ambasadorii care nu sunt rezidenți în statele respective, care în momentul în care vin aceste cap, în capitale unde nu locuiesc, au unde să stea, au un birou, au calculatoare la dispoziție, pază și așa mai departe, pot să fie informați de, de personalul nostru pentru a-și desfășura funcția bilaterală și în context european mai bine și cred că la un moment dat chestiunea consulară va începe să se, să se dezvolte. Bine, abilitățile consulare sunt specializate, nu, nu le regăsim la SAE, nu avem foarte mulți angajați în acest domeniu, dar sunt convins că multe state membre vor vedea aceste posibilități de cooperare și vor folosi Casa Europeană ca, uh, ca o bază a activității consulare, care va fi o modalitate foarte bună de a ne transmite valorile cetățenilor europeni, dar trebuie să avem foarte mare atenție. Dacă dacă um, punem anunțul la ușă, dacă aveți nevoie de ajutor, băteți aici, uh, atunci dacă vin oameni și ne bat la ușă, trebuie să avem uh, personal calificat care să uh, se primească și care se poată să-i ajute, fiindcă dacă ne facem doar reclamă și nu avem angajații care se ocupe de asta, ar fi o problemă. În ceea ce privește personalul, vreau să vă spun un lucru din inimă. Când mă mă întâln, am uh, reuniuni la SAE, nu știu dacă uh, angajații sunt permanenți, temporari, detașați și așa mai departe, că trebuie să știu, fiindcă uh, ajung la arunc dosarele, dosarele la mine pe birou, ci văd numai oameni angajați. Nu e nicio diferență în atitudine ceea ce privește uh, capacitatea de muncă între temporari, contractuali, permanenți, funcționari permanenți ai Uniunii Europene. Câteodată nici nu mai amintesc dacă, uh, dacă au lucrat la secretariatul Consiliului la Comisie. Nu, nu contează. Și cred că ar fi o greșeală să, să, să spunem că cei care vin de la Uh, ministerele de externe naționale sunt mai puțin angajați. Nu, din potrivă, ei aduc uh, experiență nouă, competențe noi pe care poate noi nu le avem. La SAE și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Gualtieri, mod ideal, de pildă, în ceea ce vește politicile globale și uh, dimensiunea externă a politicilor interne, ar fi bine să avem exper- experții noștri, dar dacă, dacă discutăm politica energetică sau apei sau mobilitate, migrație, uh, a, astea sunt domenii specializate. Nu este vorba doar, nu e suficient să găsim un angajat, să-i spunem scrie un, un document despre asta. Trebuie să avem uh, oameni cu experiență și la uh, acești oameni există în statele membre. Bineînțeles, colaborăm îndeaproape cu Comisia și sunt de acord că uh, până la urmă această chestiune de îmbunătățire a sinergiilor între activitatea SAE și uh, dimensiunea externă generală a politicilor interne uh, este un lucru care a fost dorit uh, pe bună dreptate și avem, avem ceva cale de bătut, dar cooperarea Comisia până acum a fost foarte bună. Avem unele neînțelegeri, bineînțeles, și în continuare nu o să fim tot timpul pe aceeași lungime de undă, dar eu cred că uh, lucrurile se îmbunătățesc mereu și putem să aducem o contribuție importantă a activității Comisiei în ceea ce privește politicile interne care au o dimensiune externă importantă. Acum, uh, în ceea ce privește organizarea, sincer să vă spun, uh, uh, nu putem spune la un moment dat, să zicem, gata, organizarea este perfectă, asta am învățat în 30 de ani de, de funcționar, îmbunătățirea organizației este un proces continuu. Avem nevoie, trebuie ca în mod constant să revizuim procedurile, structurile și mai departe pentru a în, pentru a ne îmbunătăți prestația. Iar după mine, uh, SAE-ul uh, va desfășura reforme în continuare și se va tot schimba pe viitor. Bineînțeles, uh, în dezbaterea despre termenul scurt, termenul mediu, domnule Galtieri, sunt de acord cu dumneavoastră până la urmă, este vorba despre alegeri politice care se fac și cred că un aspect care se, se ridică aici este ca dovadă de respect față de rezultatele alegerilor, de noua comisie care va fi numită, noul reprezentant, înalt reprezentant și vicepreședinte care va fi numit, care se pune cât, cât de mult trebuie să anticipăm mesajele pe care le transmitem. Da, am ascultat cu atenție ce a spus dumneavoastră. Uh, ați investit foarte mult în acest serviciu și bineînțeles că aveți un interes uh, mare, dar trebuie să găsim un echilibru între identificarea uh, unei liste concrete de lucruri care trebuie rezolvate și, în egală măsură, trebuie să existe suficient uh, marjă de manevră pentru noul președinte al Comisiei și, și așa mai departe, înalt reprezentant, cu care veți, veți discuta uh, cu noul înalt reprezentant, uh, bineînțeles, și uh, Eh, veți discuta despre așteptările dumneavoastră și despre eh, agenda de lucru a lor. Deci trebuie să găsească un echilibru între eh, încercarea de a răspunde tuturor întrebărilor acum și, pe de altă parte, să ne gândim că o să apară noi actori politici pe, pe scenă și trebuie să ținem cont și de așteptările lor. În ceea ce privește delegațiile noastre. Sper că Parlamentul consideră, se, se declară mulțumit de serviciul, de serviciul oferit de, delegațiile, de delegațiile noastre. Am avut unele probleme în ceea ce privește numărul de vizite și, uh, și organizarea eficientă a acestora pentru a ne asigura că putem furniza acest serviciu. Chestiunea rețelei dacă ar trebui să deschidem uh, la Pana, în, Pana, în Panama, în și în Iran, trebuie să ne gândim la constrângere pe care le avem și să facem niște alegeri. Eu mi-am dat seama că nu e, uh, nu e ușor, nu poți să închizi aici o delegație, deschizi acolo alta, fiindcă în momentul în care ai închis o delegație, te costă uneori mai mulți bani pentru perioada de câțiva ani, fiindcă trebuie să, uh, să reziliezi contracte și așa mai departe. Deci n-ai banii imediat, banii pe care economisești pentru finanțarea unei noi delegații, dar, într-adevăr, trebuie să avem această discuție. Eu unul cred că este foarte important uh, să avem asta, fiindcă suntem cea mai a șasea uh, rețea diplomatică ca mărime în, uh, în lume. Uh, este o, o moștenie importantă de la Comisie, iar aceasta este temelia activității serviciului nostru care trebuie să fie păstrată ca atare. Deci trebuie să ne, ne uităm, să vedem cum putem extinde această rețea uh, în egală măsură trebuie să plecăm urechea și la sugestiile care ni se fac, să deschidem uh, delegații, să vizităm delegații în alte părți ale lumii. O să mă opresc aici, domnule președinte. Sunt sigur că am <laughs> scăpat unele întrebări, dar nu vreau să mă întind foarte mult. Uh, Vreau să mulțumesc uh, tuturor membrilor care și-au adus contribuția la această discuție. Vreau să vă spun că noi ne bucurăm de o relație foarte bună, mai ales cu această comisie și de sprijinul pe care ni l-ați, de care, pe care ni l-ați arătat și sub conducerea lui Cathy Ashton am reușit să clădim o organizație puternică care are uh, care poate să obțină rezultate referitor la ambițiile politice ale Uniunii Europene, așa cum s-a demonstrat de mai multe ori și sper că această moștenire va fi transmisă mai departe, dar în egală măsură îmi dau seama că este loc de mai bine, că pe viitor putem îmbunătăți lucrurile, fiindcă acest, acest serviciu are un potențial uriaș pentru Uniunea Europeană. Sunt convins de acest lucru și sper că se va bucura de, de spațiul necesar politic și administrativ pentru a se dezvolta, pentru a crește, fiindcă uh, nu cred că ne confundăm cu uh, o întrebare mai importantă în, uh, în secolul 21 decât care este, care este, uh, care este locul uh, Europei, Uniunii Europene în lume, iar acest serviciu joacă un rol important în oferirea unui răspuns acestei întrebări. Vă mulțumesc. Roberto? Roberto? I think I've not much to add. It was been an... Nu mai am multe lucruri de adăugat. A fost o dezbatere interesantă. Și este important că suntem de acord pe marginea multor puncte și sunt cu totul de acord cu în contextul acestei discuții, termen scurt, pe termen mediu, este important să găsim echilibrul, echilibrul potrivit între continuitate și uh, folosirea la maxim a expertizei uh, existente deja și să acordăm în același timp uh, spațiul politic uh, adecvat de manevrare noilor uh, oficiali aleși. Însă sunt, cred, că vom re- cred că vom reuși să găsim o soluție acestui punct foarte sensibil. Eu, din punct de vedere personal, am, am avut această experiență în calitate de observator al misiunii, de șef al misiunii de observare electorală în Kosovo și nu cred că există într-adevăr o diferență între detașații naționali, funcționarii comisiei și așa mai departe. Noi nu punem sub semnul întrebării nivelul de angajament al personalului, dar cum ne putem asigura că este garantată o continuitate? Să nu pierdem în mod continuu uh, resursele umane Cred că din acest punct de vedere aici mai avem puțin de lucru. Alte lucruri nu mai doresc să adaug. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vom continua munca noastră, vom uh, evalua discuția de astăzi și vom vedea care sunt următorii pași și inițiativa pe care trebuie să le luăm și în ce modalitate. Și sperăm că vom putea merge înainte cu această dezbatere în același spirit. Îți mulțumesc, uh, David, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi întreagă, întreaga această după masă la Parlamentul European. Yeah. Okay. Okay. So we will start immediately with the Americans. Vom începe imediat cu americanii. So, ladies and gentlemen, please take your seat. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. We come to point 16 of our agenda. Am ajuns la punctul 16 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu prietenii noștri din Statele Unite, delegația condusă de Christopher Murphy, președinte al subcomisiei uh, pentru afaceri uh, europene, Împreună de dumnealui este congresmanul Mario Diaz uh, Balart, este co-președinte al um, dialogului transatlantic. De asemenea, a venit și congresmanul Gregory Mix din uh, New York, uh, membru al Comisiei pentru Afaceri Juridice din Casa, din Camera Reprezentanților. Cred că este un moment oportun pentru o vizită din partea Congresului American. Știți foarte bine că Comisia noastră împreună cu Comisia Libe în ultimele săptămâni a discutat măsurile de reinstaurare a încrederii uh, transatlantice în urma programelor de supraveghere urmărite de uh, Agenția de Securitate Americană și de anumite servicii de informație europene. Consider că este deosebit de important să ne recâștigăm încrederea reciproc, reciprocă pentru că avem nevoie de relații consolidate și cred că este în interesul nostru economic și de politică externă să putem purta negocieri date de succes pe marginea parteneriatului de investiții. Și în acest context, cred că ar fi bine ca în uh, discuția de astăzi să ne recâștigăm încrederea. Există trei puncte esențiale. Pe de o parte, cooperarea între serviciile de informații pentru a combate terorismul, apoi uh, cum putem să ne limităm doar la activitățile teroriste și să nu uh, ne spionăm reciproc și, în al treilea rând, se mai pune întrebarea despre cum putem uh, proteja sfera privată, vieții private a cetățenilor europeni. Aici intervine uh, protecția datelor uh, cu caracter personal, acordul uh, umbrelă care este negociat uh, de ceva timp de doamna Reding în uh, Washington și apoi acordul între UE și SUA Safe Harbor și apoi aspectele legate de cooperare uh, juridică. Impresia mea, în momentul în care am vizitat împreună cu delegația FED Washington, în urmă cu 3-4 săptămâni, că se poartă o dezbatere în Statele Unite ale Americii pe această temă și, domnule senator, uh, știu că cu, cu toții sunteți interesați de această temă Uh, uneori există această afirmație că prietenii noștri ne-au făcut uh, acest lucru, dar există o diferență totuși între Rusia și China. În Statele Unite există o dezbatere deschisă și aceasta este diferența față de alte sisteme închise. Deci noi considerăm că prietenii noștri din Congresul American sunt prieteni adevărați. Parlamentele pe cele două maluri ale Atlanticului trebuie să, colabor, să colaboreze. Și aceasta este, fiecare parlament are o, res, o responsabilitate din acest punct de vedere. Desigur, nu vom fi de acord în legătură cu toate detaliile, este prea devreme pentru acest lucru, însă există voința de a discuta uh, despre necesitatea de a găsi echilibru necesar pentru a reveni la încrederea pentru a putea continua negocierile parteneriatului transatlantic de investiții. În acest context doresc să vă mulțumesc pentru că ați venit să discutăm astăzi și mâine toate aceste puncte. Ați uh, discutat toate aceste aspecte și cu cei care se ocupă de afacerile juridice, cu cei care se ocupă de schimburile comerciale și eu cred că punctul uh, legat de protecția datelor caracter personal ar trebui să fie rezolvat până în primăvară. Cred că el nu trebuie amestecat cu ultima rundă de negociere a acordului de parteneriat privind investițiile și vă mulțumesc pentru că uh, contribuiți la eforturile de a rezolva uh, acest punct. Și, domnule senator, aveți dumneavoastră primul cuvântul. Mulțumesc, domnule Brock. Doresc să mulțumesc membrilor Comisia FED pentru că ne oferă această, în această seară ocazia de a avea un schimb de opinii referitor la viitorul relațiilor transatlantice. Noi uh, suntem o delegație unică care vizitează în această săptămână Europa. De aici uh, vom merge la Berlin astăzi și mâine uh, suntem la Bruxelles, după care ne vom uh, reîntoarce în Statele Unite. Delegația este una restrânsă datorită perioadei de vacanță în Statele Unite, dar reprezentăm atât Senatul cât și Cam- Camera Reprezentanților, atât Partidul Democrat cât și Partidul Republican, deci suntem o delegație transpartinică. Eu conduc subcomisia care se ocupă de afacerile europene și Uh, domnul Mix uh, este de asemenea ocupă diferite poziții relevante din acest punct de vedere și domnul Mario Diaz Balart a participat și dumnealui la dialogul transatlantic. Uh, transatlantic. Cu toții susținem uh, puternic relațiile transatlantice. Am dorit să fim astăzi aici pentru a spune foarte clar că noi suntem uh, liderii doar liderii unui grup larg de, de membri ai Camerei Reprezentanților și de senatori care doresc să depună toate eforturile necesare pentru a reface încrederea în aceste relații uh, transatlantice. Ideea acestei vizite a venit uh, cu ocazia vizitei uh, președintului Brock în Washington moment în care s-a propus o vizită reciprocă în Europa, tocmai pentru că această relație este atât de importantă. Și ne dăm seama că nu doar cuvintele sunt importante, cât și, dar și acțiunile. După cum a spus domnul președinte, dezbaterea care se poartă acum în Europa referitoare la protejarea sferei private și la rolul supravegherii în societatea europeană este una cunoscută și în Statele Unite ale Americii. Și, într-adevăr, împărtășim valori comune din punctul de vedere al protejării cetățenilor uh, noștri în fața amenințărilor. Tocmai de aceea, atât Statele Unite ale Americii, cât și statele europene au programe de supraveghere cu obiectivul de a uh, proteja cetățenii de atacuri teroriste, dar în același timp avem și valoarea comună a uh, sferei private. și în Statele Unite ale Americii, în urma acestor dezvăluiri, încercăm să împăcăm aceste două valori. Aceste revelații au fost un șoc pentru europeni, dar au fost un șoc și pentru europeni, pentru că există un sistem de controlare a agențiilor de informații în Statele Unite ale Americii, un sistem uh, limitat la doar câteva, la o singură comisie parlamentară care primește informații și rapoarte care nu sunt disponibile tuturor. Dar acum, după informațiile pe care le-am primit în ultimele luni în Statele Unite ale Americii, se poartă o dezbatere despre controlarea mai bună a aparatului uh, Uh, de colectare de informații este. Toate aceste agenții, toate serviciile secrete, cred că s-au extins prea mult în ultimii 10 ani. Toți cetățenii își doresc o protecție suplimentară și își doresc în același timp uh, clauze de salvgardare. Însă nu, putem, uh, nu, nu vă putem garanta că propunerile legislative vor fi și, vor fi și adoptate. Cred că în mod sigur vă putem garanta că lucrurile se vor schimba totuși. În același timp, președintele uh, nostru ia foarte în serios necesitatea de schimbare. Poate unele măsuri par să fie superficiale, dar cred că modificările vor fi unele profunde acest proces de revizuire și am văzut acest lucru în trecut, în momentul în care a fost realizat de administrația prezidențială, s-a adus la modificări fundamentale și cred că și în acest punct avem nevoie de modificări fundamentale. Din punctul de vedere al relațiilor bilaterale, cred că există potențial de îmbunătățire. Astăzi am avut întâlniri cu membrii Parlamentului și cu membrii Comisiei Europene și am înțeles foarte clar, în urma acestor uh, întâlniri, că în contextul avansării negocierilor comerciale și a protejării sferei private, trebuie să ajungem la un proces de armonizare a cadrelor legislative între Statele Unite și Europa. Însă, indiferent care va fi modalitatea de recâștigare a încrederii, noi am dorit să fim astăzi, în primul rând, tocmai pentru că uh, pentru noi această relație are o valoare pe termen lung și că acest dialog și schimb de opinii va fi util pentru noi în Statele Unite ale Americii pentru a înțelege cum trebuie să mergem uh, înainte. Și, domnule președinte, dacă îmi dați uh, voi, o să dau acum cuvântul uh, domnului Diaz Balar și domnului Mix. Mulțumesc. O să încerc să nu repet ceea ce a spus acum uh, președintele delegației noastre. Însă trebuie să repet un anumit punct, și anume faptul că suntem foarte angajați în această relație. Nu trebuie să spun uh, acest lucru deputaților din Parlamentul European, că democrația este o provocare și democrația este întotdeauna imperfectă. Relația noastră, pentru că nu este întotdeauna, nu este prima dată că am avut tensiuni și nici nu va fi ultima dată că uh, vom fi supuși unor momente mai grele. Dar cred că știm cu toții că cea mai bună garanție de libertate, de securitate, de democrație și de drepturile omului și cea mai bună garantie pentru un stat de drept este tocmai această putere a relațiilor transatlantice. Așa cum a spus și uh, colegul meu înainte, dezbaterea aceasta este pentru a demonstra angajamentul nostru și aceleași îngrijorări ne dirigează și pe noi ca și pe dumneavoastră. Acelea chestiuni, aceleași chestiuni pe care le dezbateți dumneavoastră le dezbatem și noi la Congresul American. În ciuda faptului că democrația este imperfectă, sunt convins totuși că președintele face o revizuire a acțiunilor existente în momentul de față și a legislației și dacă această revizuire nu ar urma să fie uh, serioasă, și sunt convins că va fi, președintele va fi supus unei uh, presiuni puternice pentru a pute, atât din partea casei, uh, cât din partea reprezentanților, cât și uh, din partea altor politicieni, pentru că să se întâmple așa ceva. Congresul, de asemenea, va face presiuni pentru că să se ia în serios această reformă. Scopul acestei întâlniri este însă să exprimăm încă o dată importanța acestor relații transatlantice cea mai puternică și uh, cea mai eficientă garanție pentru drepturile omului și pentru securitate și pentru statul de drept este tocmai asigurarea că putem să continuăm să consolidăm această relație privilegiată și de aceea vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru că mi-ați permis și ne-ați permis să petrecem ceva timp cu dumneavoastră în această comisie și uh, să discutăm cu uh, omologii noștri din Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc foarte pe scurt. Eu vreau doar să vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dumneavoastră mai ales și să retransmit și eu mesajul pe care l-ați auzit deja. Și anume că tot noi în Statele Unite, în Congres și cetățenii Statelor Unite înțeleg importanța acestei relații transatlantice. Înțelegem de asemenea și valoarea încrederii și știm că trebuie să găsim o soluție pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru ca să se restabilească încrederea transatlantică, pentru ca aceste țări de mare valoare să poată să revină la încrederea pe care o aveau înainte una în cealaltă. Este de aceea foarte important să fim aici noi aici, astăzi și să transmitem și înapoi mesajul pe care îl vom auzi de la dumneavoastră. Este important însă pentru noi să vă transmitem și acest mesaj, pentru că știm că nu putem să ne ținem în siguranță cetățenii cu democrație, fără dumneavoastră. Lumea este mult mai mică decât era înainte și vom fi împreună în această problemă pentru a putea să reparăm ceea ce s-a întâmplat. Într-un moment, într-o era a tehnologiei, a platformelor sociale, a internetului, trebuie să găsim o soluție comună. Statele Unite nu mai pot să rezolve aceste provocări singure, dar nici statele din Europa nu mai pot să găsească o soluție singure. Noi trebuie să vedem cum găsim o soluție împreună. Acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem și să îl retransmitem în fața dumneavoastră, și anume că această relație contează pentru noi, este o relație importantă. Este o relație care duce la încredere și uh, credem că poporul uh, american ia foarte în serios aspectele care țin de încredere. Nu este vorba numai de ceva pe care vrem să îl uh, afirmăm, ci e vorba de faptul că noi, ca și guvern, ca și uh, cetățeni, considerăm că este important să știm că avem aceleași valori. Avem valorile democrației. Avem libertăți, avem uh, libertăți comune, dar și o sferă privată care trebuie protejată și aceasta este o valoare și anume să păstrăm cetățenii, să le acordăm cetățenilor o viață sigură. Uh, suntem aici ca să vă ascultăm, să vă ascultăm întrebările, să vă răspundem la ele, dar și să ne asigurăm că această relație puternică va putea să, să, rămână, să rămână în picioare tot timpul. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Sala Franca mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în spaniolă. În numele del Grupo del Partido Popular European. În numele PP-ului Aș uh, dori să-i urez uh, bun venit, uh, să urez bun venit oaspeților noștri, care sunt prieteni buni cu prieteni buni ai multor membri ai Parlamentului European de ani de zile. Vizita dumneavoastră este o dovadă de apreciere și de interes pentru relațiile transatlantice. Iar eu o să fiu foarte succint Vreau să vă spun uh, ce v-am spus uh, și uh, de dimineața, în această dimineață la reuniunea raportorilor. Mulți ne dorim, mulți ne dăm seama că relația transatlantică este aproape genetică pentru Uniunea Europeană și uh, Dumneavoastră știți foarte bine că după scandalul spionajului, mulți uh, membri ai Parlamentului European au, au cerut întreruperea acordurilor uh, SWIFT și mulți a acordului PNR. Noi uh, dorim o răs- un răspuns clar de la dumneavoastră în ceea ce privește asta pentru a reuși să, să rezolvăm această situație. Uh, Uh, Vivian Reding uh, ne-a vizitat în această dimineață și ne-a spus că se întocmește un document politic, o declarație politică, iar vizita sa a fost uh, oportună. Iar în acest context așteptăm de la dumneavoastră răspunsuri clare, compromisuri concrete în ceea ce privește respectul reciproc și pentru a, pentru a rezolva această situație și pentru a restabili dialogul cât mai curând cu putință. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Romero Lopez. Efectivamente, solo... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să mulțumim oaspeților noștri pentru prezență, mai ales în acest moment foarte important pentru noi, um, revelațiile cu privire la afirmațiile Snowden privind uh, cazurile de spionaj au zruncinat încrederea în uh, guvernul american și la nivelul mediului de afaceri, dar, dar nu s-a distrus acum încrederea din cauza ce s-a întâmplat, ci dinainte s-a să erodată din cauza acordurilor pe care le-am semnat SWIFT și acordul PNR. De ce? Uh, noi ne-am, ne-am deplasat, uh, Comisia Libe, unde sunt membru, uh, în martie 2012 uh, ne-am deplasat în SUA, nu am putut să discutăm cu membrii Congresului și, din păcate, Uh, nu se înțelegea, mi-am dat seama că, că nu, se înțelegea, nu se înțelegea ce înseamnă Constituția Europeană și uh, uh, ce înseamnă pentru noi viața privată. Înțelegem că Constituția Europeană diferă de Constituția Americană, mai ales în ceea ce privește viața privată, dar noi știam foarte clar că altfel se luptă împotriva terorismului. Eu sunt din Spania și în Spania avem, din păcate, experiența terorismului, dar uh, am, am, uh, tot timpul ne-am desfășurat acțiunile în legalitate. Pentru noi, uh, uh, prevenirea terorismului și a infracționalității nu poate să reprezinte o să reprezinte acțiuni unde totul este permis. Nu se poate uh, să fie, în ceea ce privește sistemul de uh, repatriere, acolo unde nu există niciun fel de intervenție. Deci asta dacă facem comparație cu sistemele noastre. Deci pentru noi asta înseamnă că Asta înseamnă guvern polițenesc. Guvern polițenesc care nu numai că ne calcă în picioare viața privată a noastră, ci care a, ne atacă sistemul comercial, de schimburi și așa mai departe. Și un, un guvern care poate interveni și la nivelul deciziilor politice. Iată de ce este foarte grav ce s-a întâmplat și sper să putem reclădi încrederea care a fost distrusă. Mulțumesc! minutes, 30 seconds, otherwise. Să limităm timpul de vorbire la un minut jumătate, altfel uh, o să fim în întârziere. Doamna Baroness Latford are cuvântul. Doamna Baroness Latford are cuvântul. O să încerc, domnule președinte. Uh, mă bucur foarte mult uh, să le urez bun venit oaspetelor și pe care îi cunoaștem foarte bine, bineînțeles. Am uh, colaborat strâns. Eu sunt și eu sunt membru al Comisiei Libe privind protecția datelor, mă ocup de un dosar privind protecția datelor. Și, uh, într-adevăr, uh, ne confruntăm cu provocări foarte mari, de aceea, de asta ne bucurăm că sunteți aici. Uh, și trebuie să ajungem la o mare înțelegere nouă, neapărat prin aceleași canale, comerț, protecția datelor, informații secrete. Dar cred că avem nevoie. Că noi împreună supraviețuim sau împreună murim. Uh, și și sunt voci care cer uh, te, suspendarea TTIP cam irresponsabil sau unii care spun uh, avem noi servicii de cloud european, să le păstrăm datele în Europa, nu avem nevoie să le transferăm peste ocean, uh, ceea ce echivalează cu un oarecare protecționism. Nu asta îmi doresc eu și nu asta își dorește grupul meu, nu în această direcție dorim să apucăm. Um, dar uh, cred că ar trebui să să rezolvăm în această criză unele dintre problemele pe care le aveam de ceva timp. privind cadrul uh, potrivit la nivel comercial și uh, la nivel legislativ cu privire la viața privată. Deci eu nu vreau decât să subliniez mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră. Și dacă ați putea uh, demara o dezbatere la fel de bună ca în Washington, în toate capitalele europene, inclusiv la Londra, atunci ar fi foarte bine. Intervenție fără microfon. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vorbesc germană. Eu vin din Germania și sunt și membru în delegația de prietenie cu Statele Unite. Mă bucur foarte mult că ați venit aici astăzi. Știu că ați fost ieri la Berlin, unde s-a discutat despre același subiect, s-a preceput foarte pozitiv faptul că ați venit uh, la Berlin și noi ne bucurăm aici la Bruxelles. Pentru noi, germanii, este foarte important să discutăm despre această relație crucială între Germania și, Marea, și Statele Unite. Nu trebuie să vă ascund însă că s-a făcut uh, S-au discutat foarte mult și foarte aprins în Germania despre ceea ce am aflat în ultimele luni. Cred că este un semnal foarte bun că se caută dialogul reciproc din motivul Spun acest lucru din motivul uh, următor și anume că sunt în contact cu foarte multe persoane pe Facebook, cu tineri și am auzit deja un feedback precum îngrijorări dacă voi avea probleme când merg în Statele Unite la intrarea în Statele, în Statele Unite. Deci odată ce apar astfel de întrebări, cred că este într-adevăr un semn de întrebare cu privire la încredere și că trebuie să acționăm pentru a restabili această încredere. De aceea vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți astăzi aici. Eu personal cred, așa cum a spus-o și colega mea înainte, că odată cu acordul de liber schimb vom putea să găsim o cale pozitivă pentru a găsi o soluție pentru integrarea temei protecției datelor. Aici Parlamentul European va fi foarte vigilent pentru ca protecția datelor să poată să capete un rol important în ceea ce privește acordul de liber schimb. Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici. Uh, thank you, President. Very well welcome over here. Domnul Teanac, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă urez bun venit și din partea ECR-ului în Parlament. Poate că suntem cei mai puternic grup în Parlamentul European. În ceea ce privește relația cu Statele Unite, este o prioritate numărul unu pentru noi în cadrul politicii externe. E vorba de cele două continente, de America Latină, de Canada, de Mexic, de Columbia, Chile și pe partea cealaltă Brazilia. Noi considerăm că aceste continente sunt viitorul nostru în ceea ce privește parteneriatul transatlantic și transpacific în domeniul Uh, democrației, a drepturilor omului și a acordurilor de liber schimb. Ne opunem la orice formă de suspendare a uh, uh, SWIFT sau PNR și credem că trebuie continuate aceste proiecte. Există foarte multe domenii de interes comun. De fapt, m-am întors acum de curând din Montenegru. Sunt raportorul Parlamentului European pentru Montenegru, care speră să fie invitată să adere la NATO. Ei așteaptă doar o invitație din partea Statelor Unite. Există o agendă destul de puternică în ceea ce privește și uh, aderarea Montenegrului la UE. Deci, în ceea ce privește influența dumneavoastră pe guvern, încercați să menționați această uh, problemă, această dorință a Muntenegrului, care nu este numai o țară candidată, ci ar vrea să adere și la NATO. Există mai multe probleme, planul de pace pentru Orientul Mijlociu, Geneva 2 cu privire la Iranul, uh, Corea de Nord, expansiunea chineză în Marea Chinei și toate aceste teme care fără cooperare americană, mai ales care se discută și în Consiliul de Cooperare, nu vor putea fi tratate numai de statele membre ale UE. În ceea ce privește NSA-ul, înțeleg că trebuie să vă faceți uh, datoria. Se spune ceva fără microfon, dar NSA-ul e foarte important, domnule președinte. Președintele fără microfon nu se poate auzi, președintele fără microfon. Mulțumim. Considerăm deci că legislația SUA trebuie și ea să fie adaptată, considerăm însă că este necesară activitatea NSA pentru combaterea terorismului. Mulțumesc, domnul Angurakis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește vizitatorii noștri din Statele Unite, vreau să vă spun că eu reprezint Partidul Comunist din Grecia și vin din Grecia. Vreau să vă spun următoarele. Cred în primul rând că toți cei care sunt aici în sală sunt de părere că ceea ce s-a întâmplat uh, s-a întâmplat cu hotărâre și, poli- și decizii politice. Au existat anumite politici care au dus la anumite măsuri și această chestiune nu se referă numai la viața privată, ci se referă și la un război, aș spune eu, între Statele Unite și partenerii săi în foarte multe domenii, dar și în domeniul informatic și al tehnologiei informațiilor. În al doilea rând, au existat dezvăluirile lui Snowden. Se spune de multe ori că, se spun că americanii au fost foarte șocați de ceea ce s-a întâmplat, dar eu nu știu cât de șocați ați fost. Eu n-am senzația că guvernul american a reacționat foarte șocat și nu mi s-a părut nici că Snowden este considerat ca un erou, este considerat mai degrabă ca un trădător. În fine, datorită acestor dezvăluiri am putut afla că există practici similare care se uh, Uh, aplică și în Europa. Deci problema s-a extins, nu este numai o problemă care va atinge pe dumneavoastră, ci și guvernele noastre în statele noastre membre în Uniunea Europeană și este foarte clar de ce se întâmplă așa ceva, nu? Pentru că de ambele părți ale Atlanticului avem guverne capitaliste care în fine trebuie să respecte și drepturile omului, nici măcar libertățile nu se respecte. Aceasta este ceea ce s-a văzut. În al treilea rând, aș vrea să vă rog să influențați ceva foarte important pentru foarte mulți europeni și anume embargoul împotriva Cubei, care trebuie să fie ridicat pentru că este nedrept. Și apoi cinci cubanezi care au fost uh, capturați uh, și arestați în nedrept în Statele Unite în uh, închisori. Mulțumesc foarte mult în germană. Mulțumesc. Domnule Pöttering, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc prietenilor noștri și spun și subliniez prieteni uh, uh, american, că am luat cuvântul numai pentru ca să știe care este gândirea mea ca creștin-democrat. Eu la anul sărbătoresc 35 de ani în acest parlament și Elmar Brock v-a spus că am fost uh, și șef de grup uh, foarte mulți ani și am avut și alte funcții, însă sunt foarte atins de felul în care serviciile secrete ale SUA s-au comportat. Sunteți un stat de drept și într-un stat de drept nu se poate întâmpla așa ceva. Uh, un alt punct care, de fapt, mă apasă de mai mulți ani, Guantanamo sunt foarte uh, favorabil combaterii terorismului, dar nu se poate să închizi pe viață oameni fără să le uh, oferi un dreptul la un proces. Trebuie să le arăți, uh, trebuie să demonstrezi atunci când îi încarcerezi pe acești oameni că sunt teroriști și pentru aceasta e nevoie de un proces. Vă rog de aceea să soluționați aceste probleme și să faceți tot posibilul pentru ca serviciile dumneavoastră secrete să fie mai controlabile. Așteptăm acest lucru din partea dumneavoastră pentru că sunteți prietenii noștri, pentru că dacă se strică statul de drept al Americii și de democrația se va strica. Și de aceea aș dori să vă spun ceea ce a spus, față de ceea ce a spus colegul din New York. Această relație contează, this relationship matters, de aceea suntem atât de uh, apăsați, pentru că de la alții ne așteptam la așa ceva, dar nu de la Statele Unite ale Americii. Mulțumesc, spune președintele, fără microfon și dă cuvântul cuiva fără microfon. Mulțumesc. Thank you, uh, Senator Murphy. I appreciate the... Domnul Arlachi. Vă mulțumesc, domnule senator Murphy. M-a bucurat întrebarea pe care, să aud întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră. De ce este nevoie pentru a restaura încrederea? Este un răspuns simplu din perspectiva europeană. În primul rând, să fie dezmembrat aparatul de supravegheat imens pe care l-ați construit, care nu este unul uh, democrat, care nu protejează, ci amenință libertățile civile și nu este util pentru a combate terorismul. În al doilea rând, să învățați din experiența europeană de combatere a terorismului și a crimei organizate. În anii 80, acest continent s-a confruntat cu o problemă teroristă mult mai mare, mult mai mare decât cea cu care se confruntă Statele Unite ale Americii și mi am făcut față fără un aparat atât de imens. Am, uh, nu, am, nu am introdus uh, pedeapsa cu moartea și așa mai departe și am avut uh, un succes pentru că terorismul nu mai este o amenințare majoră în Europa. Am combătut, de asemenea, crima organizată și crima organizată este o problemă mult mai mare decât terorismul în unele state. Am combătut-o în Italia, de exemplu, recurgând la mijloace democratice, prin procese corecte și uh, a fost o problemă mult mai mare din punct de vedere economic, de exemplu, la dimensiunile la dimensiunea Italiei. Deci puteți învăța și din experiența, din experiența europeană. Vă mulțumesc. Domnul Cacin. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați oaspeți. Doresc să vă mulțumesc pentru ospitalitatea noastră de la Washington. Mă bucură că ne reîntâlnim acum după câteva săptămâni. Aș dori să spun că consider că avem nevoie de controle mult mai eficiente asupra serviciilor de informații, nu doar în Statele Unite, dar peste tot și este o provocare comună Um, este o provocare și pentru parlamentele naționale din propriile noastre state. Însă aș dori să spun câteva lucruri despre uh, viitorul nostru uh, comun. Acordul PTC este foarte important, dar cred că nu toată lumea înțelege cât de important este acest acord pentru viitorul nostru din, punctul, din punct de vedere al competitivității, din punctul de vedere al uh, economiei, dezvoltării economice și sper că veți transmite acest mesaj când vă reîntoarceți în Statele Unite ale Americii. Domnul Tenoc a menționat uh, cât de importantă este stabilitatea în Europa, stabilitatea, de exemplu, în uh, Muntenegro și știm foarte bine că extinderea Uniunii Europene contribuie la stabilitate ținând cont mai ales de evenimentele, evoluțiile negative din uh, Ucraina și cred că Muntenegrul ar putea deveni un exemplu foarte bun pentru restul uh, continentului. Vă mulțumesc că ați venit la Parlamentul European. Cred că suntem de acord că avem nevoie de o abordare comună și că împărtășim aceleași valori. Se pune întrebarea dacă avem însă aceleași priorități. La ultima vizită pe care am avut-o în Statele Unite am înțeles că americanii acordă o prioritate mai mare siguranței, pe când europenii acordă o prioritate mai mare sferei uh, private. Și aș dori să știu uh, cum vedeți aceste diferențe și dacă putem să ne înțelegem în contextul existenței lor. Și apoi, Cred că există un acord, există acorduri între anumite națiuni de a nu uh, se spiona. Uh, reciproc, considerați că un asemenea acord va putea fi încheiat și între Statele Unite și uh, Europa? Sir Robert, vă mulțumesc și bun venit oaspeților noștri. Aș dori să schimb subiectul când Congresul American, atât uh, Camera Reprezentanților cât și Senatul, vor avea o abordare comună vis-a-vis -vis de Palestina, ce se întâmplă în Palestina. Aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră ați vizitat Palestina pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Domnul Petal, vă mulțumesc. Piecă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit și din partea mea. Discuțiile pe care le-am purtat în Washington cred că au fost extrem de deschise și constructivă și mă bucură faptul că stați uh, curs invitației noastre de a avea contacte regulate între instituțiile noastre, tocmai pentru a ne, pentru a ne înțelege mai, uh, mai bine. Eu sunt uh, convins de asemenea că cooperarea între Statele Unite și Europa este în uh, interesul uh, securității uh, pentru combaterea terorismului și știm că am obținut rezultate bune din acest punct de vedere. Dar există uh, unele uh, probleme tocmai prin, în urma activităților NSA. După cum a spus și domnul, uh, domnul Sensebrenner, uh, Statele Unite ale Americii ignor, NSA-ul a ignorat legea în fiecare zi. Deci nu putem uh, trece din, uh, dincolo de această situație. Și aș dori să vă întreb cum am uh, putea reuși să recâștigăm această încredere, uh, stabilindu-se, de exemplu, unele reguli clare despre cum trebuie să funcționeze uh, serviciile de informații, despre cum trebuie colectate informațiile necesare fără a ajunge la aceste iritări în relația noastră. Domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mulțumesc și oaspeților noștri și noi suntem parte din dialogul transatlantic, deci bine, bine ați venit, dar cu toții avem responsabilitatea de a numi pașii următori concreți care trebuie să întreprindeți dumneavoastră în calitatea de legiuitori. Și cred că ar fi bine dacă, pe lângă cele spuse deja, să ne spuneți ce anume face Camera Reprezentanților și Senatul pentru a controla excesele NSA. Este, pe de altă parte, de responsabilitatea noastră să ne asigurăm că vom controla și noi serviciile secrete din, din Europa. Eu uh, vin, provin dintr-o țară, din fosta Germanie uh, de Est și știu ce, se, ce, ce s-a întâmplat acolo, care este potențialul acestor evenimente de a destabiliza democrația. Și cred că acea, aceste puncte nu fac parte din moștenirea noastră comună. Domnul Chelam, vă mulțumesc foarte mult pentru vizita și cooperarea dumneavoastră. Securitatea reprezintă o provocare comună pentru noi. În lumea modernă nu o putem asigura uh, singuri. Și încrederea este foarte importantă. Ei bine, această încredere a fost druncinată și mă îngrijorează tratamentul inegal aplicat cetățenilor americani și europeni când vine vorba de protejarea sferei private. În același timp avem nevoie de o abordare echilibrată și prezența dumneavoastră cred că reprezintă o garanție în sensul acordului la care vom putea ajunge. Din punctul de vedere al negocierii acordului de liber schimb între UE și SUA, cred că acestea, aceste negocieri trebuie să continue pentru că acest acord reprezintă o șansă istorică. În același timp și eu consider că nu trebuie să suspendăm acordul SWIFT. I'm going to, talk, to speak in Spanish very shortly. Gracias. Domnul Milan Mon. În Washington hace tres semanas con quien me entrevisté con los senadores Murphy y congresista Díaz Valar, sé de su compromiso con la relación transatlántica y con los valores. Am întâlnit acum câteva săptămâni la Washington când eh, am discutat despre relațiile transatlantice și valorile pe care le întrupează aceasta. Când considerați că procesul de evaluare de cerut de președintele Obama va fi finalizat? Și în al doilea rând, relațiile transatlantice sunt atât de importante încât trebuie să fie însoțite de, de semne pozitive. Summitul anual, de pildă, am făcut am îmbunătățit tratatul, avem un președinte permanent care va deține mandatul timp de 5 ani de la de pe vremea președintelui Clinton ne-am uh, întâlnit uh, la nivel înalt cu președinții, dar, dar n-am reușit să ne întâlnim încă cu președintele Obama. Spuneți-mi, vă rog, la uh, Washington, considerați că e nevoie de aceleași semnale pozitive? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Your sentiments, your concerns, and let me try to, maybe in a very short period of time, answer a few of the issues that have been raised, and <clears throat> I'll let my colleagues uh, uh, speak. Well, I'm sure we'll answer a few uh, others. Um, for... Mulțumesc foarte mult pentru comentariile adresate. Este foarte important să ne dăm seama că vorbim aici despre două chestiuni diferite. Odată spionaj politic, și nu vreau să vorbesc în numele altor membri ai delegației mele, dar cred că mulți la congres sunt de părere că uh, s-a mers prea departe în ceea ce privește acest, aceste acțiuni de spionaj. Ne-am deplasat chiar în Germania înainte de a veni aici, fiindcă ne dăm seama ce s-a întâmplat, s-a distrus încrederea prin uh, înregistrarea convorbirilor uh, cancelarei Merkel și uh, Sperăm că această evaluare va duce până la sfârșitul anului la o schimbare majoră în ceea ce privește modul în care se desfășoară activitatea de supraveghere. Nu suntem singurii care desfășoară astfel de activități, dar e clar că nu a fost rentabilă această acțiune. Apoi, vorbim despre un alt uh, set de tehnici de supraveghere în ceea ce privește colectarea metadatelor care s-a făcut în co- cooperare cu serviciile secrete ale țărilor dumneavoastră și acest subiect este binevenit aici, bineînțeles, dar poate ar fi și mai binevenit la nivel bilateral. Dat fiind uh, măsura în care a fost încălcată uh, caracterul privat, viața privată, soluția este îmbunătățirea procedurală atât la nivelul serviciilor secrete americane, cât și la nivelul serviciilor secrete ale statelor membre. Iar uh, acest proiect este unul extrem de important, însă trebuie să ne dăm seama că ai nevoie de discuții bilaterale pentru acest lucru. În al doilea rând, mulțumesc celor care uh, au spus că nu trebuie să se fac aici o, o legătură cu acorduri existente, cum ar fi SWIFT, SWIFT sau PNR, care au ca scop uh, crotirea cetățenilor noștri, nu să facem o legătură cu, ce, cu acțiunile de spionaj sau cu sau să se suspende pentru asta TTIP. Noi vrem să vă spunem foarte clar că nu trebuie să transmiteți încă un mesaj Statelor Unite ale Americii, compromițând, punând sub semnul întrebării securitatea comună prin suspendarea acestor acorduri. Și vă rog să ne credeți că suntem foarte sinceri și Congresul este foarte sincer când spune că vrea să uh, găsească o modalitate de a, de a merge mai departe cu acordurile pe care le avem și acordurile viitoare. Acum, în al treilea rând, suntem rezultatul experienței noastre comune cu toții. Și în Europa s-au făcut, uh, s ca teroriștii au cauzat uh, mare suferință, dar uh, și nu sunt de acord cu faptul că teroriștii nu sunt o primește la ora actuală. Uh, iată ce, ce s-a întâmplat în uh, Statele Unite. Suntem în continuare rezultatul a, uh, acelei tragedii care a ucis atât de mulți cetățeni americani și faptul că noi am considerat că este vina noastră și serviciile de securitate au fost consolidate semnificativ, iar acum cred că am ajuns la dimensiunea corectă, iar experiența noastră este este a primit imboldul de la ce s-a întâmplat acum 10 ani și cred că până la urmă am reușit să, să ne împăcăm cu ce s-a întâmplat acum, iar în egală măsură politica noastră încearcă să, ex, să respecte libertățile civile. Iar discuțiile pe care le avem sunt foarte serioase, sper că vă dați seama de acest lucru. Amendamente care ar permite companiilor care au primit aceste informații să le facă publice până la uh, reforme mai importante, cum ar fi uh, cea introdusă de senatorul Bremer, care se referă la strângerea de metadate. În ciuda faptului că, faptului că uh, mulți de la serviciile de informații secrete consideră că au fost dejucate peste 50 de atacuri datorită acestor politici. Și acum, în cele din urmă, noi încercăm din răsputeri să asigurăm siguranța țării noastre, așa cum faceți și voi. Și vă spun asta la nivel personal. Putem să avem o strategie pentru combaterea terorismului eh, la nivel mondial eh, cu acțiuni de supraveghere masive pentru depistarea acestor eh, teroriști sau, sau să nu zicem sau, am putea în egală măsură să hotărâm că vom vom reduce motivele care permit teroriștilor să recruteze oameni. Și modul în care ne comportăm noi și aliații noștri în ceea ce privește respectarea uh, libertăților civile și a drepturilor omului face parte din eforturile noastre de a ne proteja împotriva teroriștilor. Este foarte bine că Înțelegem că nu trebuie să facem o alegere între a proteja cetățenii și de a proteja libertățile civile. Aceasta este genul de conversație, de dialog pe care îl vrem cu dumneavoastră. Nu este suficient să supraveghem. Trebuie și să diminuăm motivele pentru care oamenii din această lume încearcă să organizeze împotriva noastră un atac terorist. Acesta este mesajul principal pe care vreau să vi-l transmit astăzi. Avem parte din membrii, senatorii și reprezentanții Congresului care sunt în, pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră dumneavoastră. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vorbi aici. În ceea ce privește diferența între uh, securitate și priv, sfera privată și adopția și noțiunile acestea în uh, Europa și în Statele Unite, cred că cu toți încercăm să facem un echilibru, pentru că sfera privată fără securitate nu merge prea departe și fără securitate fără sfera privată nici aceasta nu poate să aducă prea multe roade. Cred că asta este ceea ce încercăm cu toții să facem, deci să creăm acest echilibru și să ne adaptăm realitățile pentru ca să putem găsi o soluție. De fapt, amintirea lui 11 septembrie este în continuare foarte proaspătă și a atentatului de la Boston de asemenea. Am suferit și ați suferit și dumneavoastră foarte mult de atacuri teroriste. Nu cred că există diferențe prea mari atunci când e vorba de acest echilibru perfect, care cu siguranță nu va fi găsit niciodată atât de perfect. Sunt de acord cu ceea ce am auzit de la mai mulți dintre dumneavoastră despre, așa cum a spus-o și uh, șeful nostru de delegație, despre uh, SWIFT și uh, TTIP. Sunt, uh, într-adevăr, chestiuni uh, care sunt importante pentru Statele Unite. Uh, dar uh, sunt și la fel de importante pentru Europa și poate că aș spune chiar că sunt la fel de importante sau chiar mai importante pentru Europa. Dacă e să credem în libertate și în statul de drept și uh, democrație în lume este vorba de o nevoia de a menține acest echilibru între toate aceste concepte. Am auzit acest lucru de mai multe ori. Încrederea a fost uh, rănită. Cred că un lucru care este important să-l auziți de la noi și pe care îl veți mai auzi și cu alte ocazii este că suntem aici tocmai pentru că înțelegem că s-a afectat încrederea. O parte din restabilirea încrederii ar însemna o restabilire a unor concepte de bază. Deci să știi care sunt prietenii tăi, să știi să-i tratezi ca prieteni și să știi care sunt și dușmanii tăi pentru a-i trata uh, corespunzător. Și cu toții credem că acesta este cazul, cred eu. Aș vrea să mă întorc la remarca domnului Milan Mon, care a făcut o sugestie foarte potrivită, cred eu. De la Combre. Cred că este o propunere foarte concretă și vă mulțumesc foarte mult uh, pentru ea. S-au făcut foarte multe comentarii, domnule președinte, nu vreau să vă mai răpesc prea mult timp pentru că ați fost foarte generos, uh, însă vreau să Încei, închei cu ceea ce am spus la început. Democrația nu este perfectă. Diferențele din aceste... Diferența este însă că în democrație putem să corectăm lucrurile fără să ne fie teamă de răzbunare. Știu că unii dintre dumneavoastră ar vrea să vorbească și despre faptul că există țări democratice care încalcă libertățile și drepturile omului, dar așa este. Însă ar încerca cineva să negocieze faptul că imperfecțiile unei democrații și a țărilor libere se compară cu utopia unor, unei Chine comuniste sau unui Vietnam comunist sau Cuba comunist și Corea de Nord. Știu că răspunsul dumneavoastră este nu, dar oricum vă mulțumesc pentru prietenie, vă mulțumesc pentru că ne-ați permis să venim aici. Este onoare, domnule președinte, să fim la comisia dumneavoastră astăzi. Mulțumesc. mix. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc și eu despre democrație. Democrația este una din cele mai complicate forme de guvernare care există, dar este cea mai bună formă de guvernare care există și pe care o cunosc. Și ascultând diferiții vorbitori de astăzi, se vede că democrația este în în picioare aici, pentru că am auzit idei diverse într-o comisie în care fiecare este liber să-și exprime aceste idei diferite și există păreri foarte diferite. Sunt convins că câteodată e foarte tensionat, câteodată însă părerile sunt exprimate pur și simplu foarte diferite, fiind de ce spun acest lucru? Pentru că vreau să răspund la una din întrebările care mi-a fost pusă și anume când va face Congresul ceva, când va organiza statele, vor organiza Statele Unite procese. Și noi avem o democrație în Statele Unite, chiar cu aceste îngrijorări există diferențe de opinie și ajungerea la un consens va lua ceva vreme. Avem diferite proiecte de lege pentru că în Statele Unite oamenii au fost afectate de problema NSA-ului. Dar există opinii diverse despre ceea ce se poate face și ceea ce trebuie să facem. În Statele Unite, în momentul de față, trebuie să știți că nu ne bazăm pe uh, sistemul nostru pe partidele politice, pentru că proiectele de lege care se dezbat acum în Parlament uh, fie sunt uh, susținute de ambele partide, fie de, sunt diverse opiniile. Există cei mai conservatori republicani, cei mai liberal democrați și așa mai departe pe același proiect de lege. Și mai avem și alte persoane individuale care nu sunt sigure cu ce, pe ce picior să danseze. Deci, uh, spuneam că există o expresie, de exemplu, la, în campania electorală se spunea, în, acum înainte eram pentru înainte, și după aceea am fost împotrivă. Așa este democrația, dar pentru Patriot Act, la fel. Întâi am fost înainte, împotrivă și acum sunt pentru. Pentru că am învățat și eu din experiență și am înțeles care este calea dreaptă și ce trebuie făcut. Aceasta este dezbaterea pe care trebuie să o purtăm și care se poartă în, uh, la Washington acum și în întreaga Americă. Îngrijorarea mea este că nu aș vrea să înțelegeți faptul că există această dezbatere ca un semn de indiferență față de ceea ce s-a întâmplat și încrederea care a fost ruptă față de dumneavoastră nu ne este indiferentă. la Berlin, dar și aici am spus că nu este așa. Unii m-au întrebat dacă nu mai contăm pentru Statele Unite. Unii ne-au spus că poate avem alte preocupări, alte priorități. Poate că unele chestiuni au durat prea mult pentru ca să fie rezolvate cu încredere. Știm că a existat o pierdere a încrederii și am făcut tot posibilul pentru ca această încredere să fie restabilită. Și astăzi ne aflăm aici Trebuia să vină poate și alți uh, reprezentanți, dar suntem aici în ziua de Thanksgiving a Americii, într-o zi în care noi ne-am spus familiilor că este mai important pentru noi să fim aici, să avem un dialog cu dumneavoastră, pentru că sunteți foarte importanți pentru noi și cred că numai împreună putem să uh, știm că nu acceptăm să vină ceva între noi care să ne despartă. Așa se întâmplă când ai prieteni buni. Poți să te așezi, să discuți și să spui adevărul. Mai bine acum ar fi să vă ascultăm și noi acceptăm acest adevăr pe care ni-l spuneți și vom reveni la dumneavoastră să vă spunem de asemenea adevărul. Și apoi vom putea să mergem înainte mai departe. Standardele care s-au stabilit la nivel înalt au fost stabilite de către noi și nimeni altcineva nu va putea stabili aceste standarde. Dacă le pune altcineva, vor fi joase. Noi trebuie să le stabilim foarte sus, așa încât ceilalți să ne poată urma pe această ștachetă înaltă, fără să urmăm noi o ștachetă altcuiva. Thank you very much. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc uh, tuturor uh, oaspeților noștri pentru că ați participat la dezbaterii de ieri și de astăzi la Berlin și la Bruxelles. Și cred că această dezbatere ne-a demonstrat că există voința din partea ambelor părți de a găsi o soluție. Și trebuie să recunosc că, așa cum a spus uh, Gregory Mix, Contează să găsim uh, calea de mijloc, echilibrul potrivit. Știm că, din punctul de vedere al protejării datelor cu caracter personal, avem tradiții uh, legale diferite, însă cu toate acestea trebuie să găsim o soluție, pentru că în acest domeniu nu mai există frontieră. Este un exemplu clasic în care trebuie să găsim soluții transfrontaliere Tocmai datorită acestor revoluții tehnologice, trebuie să găsim asemenea soluție, soluții. Știm că țara din care provine domnul Kellam a fost victima primului atac cibernetic, de exemplu. Deci, sfera privată, terorismul, criminalitatea uh, cibernetică, la toate aceste probleme trebuie să găsim un uh, răspuns. În același timp, trebuie să înțelegem că o siguranță completă înseamnă și o pierdere a libertății. Mie nu mi-ar uh, plăcea să trăiesc într-o țară care este complet sigură. Cred că aceste situații au fost descrise foarte bine de Aldous Huxley, de domnul Orwell și de alții. Deci, mă bucură că am avut această, această discuție am înțeles în urmă cu ora că domnul Rogers ar fi urmat să vină la Parlamentul European. Poate discuția ar fi fost mai interesantă. Oricum, mă bucură că am avut această dezbatere și cred că această dezbatere va avea și rezultate. Vă mulțumesc!